Buenas tardes. Bună ziua din nou, dragi colegi. Vamos a empezar la sesión de... Începem acum uh, schimbul de păreri cu domnul Stefan de Mistura. Îi urez bun venit ambasadorul Stefan de Mistura, trimis special al secretarului general ONU pentru Siria. Dumnealui a lucrat foarte mult în zone de conflict pentru ONU, a fost uh, viceministru de uh, ministru de externe ajung, mă scuzați. În momentul de față, în Siria se încearcă obținerea încetării focului sau întreruperea conflictului în anumite zone, pentru ca populația Uh, atât de afectată de conflict să poată beneficia de asistență umanitară, mai ales în acele zone unde nu s-a putut interveni din cauza ostilităților. O zonă este Alep, unde s-ar putea să fie o încetare a focului. Luni de zile luptele au fost foarte intense acolo și s-au uh, făcut cereri de a proclama Alepul oraș deschis pentru ca populația să fie uh, protejată de noi confruntări. Există multe întrebări. Acest armistițiu ar putea genera sau nu stabilitate și securitate în Siria, dar fiind faptul că mare parte din uh, țară este crunt lovită de așa numitul stat islamic. Domnule ambasador, avem Uh, norocul de a vă avea aici, deci ne puteți explica astăzi cât de util ar putea fi aceste armistiții locale pentru uh, stabilitate, ce consecințe vor exista pentru populație și, de asemenea, care sunt implicații la nivel politic ale acestor încetări ale focului. Războiul din Siria trece printr-o perioadă delicată. Egiptul și Rusia vor să reia negocierile între părți, și e posibil să se schimbe dinamica, e inclusiv posibil ca această țară să revină la normalitate. Deci, domnule ambasador, aveți cuvântul timp de 15 minute. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba engleză, e limba cea mai tehnică pe care o avem la Organizația Națiunilor Unite, însă dacă aveți întrebări în franceză, în engleză, în italiană, în sedeză sau în germană, sau în arabă, voi răspunde cu mare plăcere. Să vom începe în limba engleză cu permisiunea dumneavoastră. Mr. President, and thank you for the... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru șansa de a vă împărtăși câteva idei legate de Siria. Aș dori să răspund la niște lucruri menționate, foarte pertinente de altfel de fapt mi-ați oferit chiar orientări pentru discursul meu și v-aș propune să analizăm câteva fapte la început, pentru că uităm de obicei de ele, devin prea statistice. Este al patrulea an al conflictului din Siria. Acesta este momentul când 12 milioane de persoane au nevoie de ajutor. 7,6 milioane de persoane sunt stramutate într-o țară, 3,2 milioane de persoane sunt refugiați, 200 de mii uh, de persoane moarte, un milion de sirieni răniți, 4.000 de școli închise, 290 situri arheologice, situri istorice, sunt fie uh, stricate sau distruse. Toți cei care au fost în Siria, ca mine și ca unii dintre dumneavoastră, cu siguranță, țin minte cât de minunată era această țară și sperăm să și rămână așa sau să redevină așa. Dacă cineva credea că conflictul din Siria ar putea fi uh, soluționat pe cale militară, iată dovada, nu se poate. Așadar, nu există o soluție militară. Asta acceptă toată lumea, începând cu președintele Assad și uh, guvernul său, până la opoziție, până la statele din regiune și din alte părți ale lumii care sunt sau au fost implicate. Toată lumea recunoaște că este o soluție politică, singura posibilă, și toată lumea spune că sirienii înșiși trebuie să găsească această soluție. Până atunci, situația este neschimbată, business as usual, de parcă toate aceste lucruri ar fi pur și simplu retorice. Însă, de fapt, conflictul continuă și sunt doi noi factori. În primul rând, mișcarea, activitățile din Irak și din Siria ale, lui, uh, ale grupării ISIS sau Daesh. Pe de altă parte, acțiunile militare ale unei coaliții conduse de americani pentru a contracara primele acțiuni menționate. Acești doi factori, în mod paradoxal, sperăm să ajute, pentru ca toți cei care recunosc că conflictul din Siria a ajutat, de fapt, mișcarea ISIS, pentru că s-a creat un vid și astfel uh, o zonă propice pentru așa ceva, în plus, faptul că nu există o soluție militară, poate acești doi factori vor contribui la găsirea unei soluții politice. Deci ce a făcut ONU și care a fost misiunea mea până acum? Am învățat de la predecesorii mei foarte distinși Kofi Annan și, și domnul Ibrahimi că trebuie să găsim o soluție uh, de la vârf spre bază. Deci inițiative internaționale mari ca să se pună accentul pe cei implicați la nivel regional, uh, local și internațional pentru a-i aduce într-un dialog politic. s-a produs un comunicat foarte important, care e încă valabil, comunicatul de la Geneva, și în același timp au avut loc și două conferințe care nu au dat roadele dorite. Abordarea pe care o folosim este una diferită, însă obiectivul e același. Ideea a fost să ne concentrăm pe cele trei domenii. În primul rând, să facem tot ce putem pentru a reduce violența, pentru că cifrele le-am văzut pentru că poporul sirian asta dorește. Ei spun în arabă, ajunge, e suficient, nu mai suportăm așa ceva. Al doilea uh, tip de soluție, tot ce putem face pentru a spori ajutorul umanitar pentru poporul sirian. Acum, după patru ani, când ei sunt încolțiți între patru-cinci părți, inclusiv ISIS, oriunde se află, ei devin victime, victime fizice și uh, asta fără voia lor și deci trebuie să facem tot ce putem ca să-i ajutăm. Și dacă astfel se creează spațiu pentru un dialog politic, pentru un orizont politic între sirieni, noi trebuie să-l susținem și să intervenim. Astfel, cel puțin teoretic, toată lumea consideră că este o soluție rezonabilă chiar dacă nu e poate prea ambițioasă, pentru că nu discutăm despre Geneva 3, ci vorbim despre pași de făcut. Dar haideți să testăm, să vedem ce se poate face, dacă se poate face. De aceea am ales Alepul. Toată lumea sp- îmi spune, ai nebunit. Alep e cel mai complicat loc din lume, toți sunt prezenți acolo și nimeni nu va permite să se rezolve nimic. Rezultatul este, răspunsul meu este că tocmai pentru că e atât de dificil, tocmai pentru că Aleppo este iconic, pentru că este cocktailul a tot ceea ce există în Siria, și la ora actuală este și un simbol al uh, aspectului multicultural, multireligios și este și ultimul mare oraș care nu s-a prăbușit uh, complet și nu a fost distrus nici de o parte, nici de alta. Dacă s-ar prăbuși, 500 de mii de refugiați ar porni către Turcia. Ar fi o tragedie umanitară pe lângă cei 3,2 milioane de refugiați. În plus, ei sunt asediați de ambele părți, pentru că ambele părți se uh, atacă reciproc în oraș. Asta s-a întâmplat cel puțin în ultimii trei ani. De aceea am făcut o propunere să facem înghețarea ostilităților la Alep, nu un acord de încetare a focului, pentru că încetarea focului nu are o reputație prea convingătoare în Siria. Vă amintiți de Homs și de alte cazuri. Au fost multe situații în care orașe s-au prăbușit, ne-au cerut ajutorul, ne-au spus suntem gata, acceptăm capitularea, dar noi nu asta vrem pentru Alep noi dorim acolo să se uh, oprească uh, bombardamentele aeriene, bombardamentele grele pe de-o parte și rachetele de cealaltă parte. Apoi, sigur că ne dăm seama combaterea terorismului a devenit o prioritate și este o prioritate în Siria și în Irak. Sigur că ne dăm seama că sunt rezoluții ONU 2170-2178 care se referă la terorism adică ISIS, conform ONU. Pe de altă parte, terorismului din orice altă sursă, dar asta se poate întâmpla mai în anumite condiții. Apoi, pe plan politic, ținând cont de toate aceste lucruri și ținând cont de sentimentul de disperare, ideea este să creăm un exemplu, ca oamenii să înceapă să creadă că există o posibilitate de încetarea violenței. De aceea, înghețarea ostilităților la Alep. Discutăm cu guvernul uh, Assad, nu e ușor, dar știam, amănuntele sunt cele mai păcătoase și știam cu toții că dacă cerem o înghețare a ostilităților și nu un acord de încetare a focului, va fi complicat. Dar noi tot facem presiuni și niciodată nu vom da înapoi, pentru că Alep devine un fel de cubane un fel de element uh, iconic. Se demonstrează că există un moment când trebuie redusă violența. A avut loc o reuniune la Cairo și una la Moscova. Niciuna dintre ele nu este perfectă. Dacă vreți, putem intra în detalii, dar noi, uh, noi susținem acest gen de reuniuni, pentru că orice fel de impuls pe planul dialogului politic între sirieni chiar dacă e imperfect, chiar dacă nu sunt toți prezenți și între opoziția din Siria, din Siria sau o parte a opoziției și guvern, cu siguranță orice dialog e un pas mai bun decât niciun fel de dialog, care revine la suma zero a luptei între părți, știind că nimeni nu va câștiga. Singurii care pierd sunt uh, cetățenii din Siria. Noi intenționăm să folosim toate aceste etape, să folosim efectul de pâghe al ONU și uh, capacitatea ONU pentru o abordare de acumulare, ca să adunăm tot mai mult avânt de la un loc la altul, de la o reuniune la alta și să ajungem la o formulă de soluție. Nu mai e nevoie de discuții, au fost suficiente discuții. Cadrul comunicatului de la Geneva, adaptat la realitățile de astăzi, pe vremea aceea nu exista ISIS, Daesh. Uh, deci, ținând cont de tot ce s-a mai întâmplat, uh, aceasta este linia de bază pe care putem lucra. Nu trebuie să reinventăm acest lucru. Ce trebuie să facem este să găsim o formulă pentru ca toată lumea să se implice în proces. Și s-au făcut propuneri în acest sens. Există unele sunt chiar realiste, dar toate încep cu un singur cuvânt, oprirea luptelor, reducerea violenței. Și începând de acolo poți trece la schimbări de Constituție, la uh, unitate politică, la tranziția către um, o mișcare politică care să includă toate minoritățile în guvern și, bineînțeles, și majoritatea din Siria și să ajungem în cele din urmă la noi alegeri și apoi la o altă poziție în Siria. Dar nu suntem încă acolo, trebuie să începem de la început. Ce pot eu să vă spun este că sirienii sunt epuizați. Toată lumea pare obosită de acest conflict din care nimeni nu a câștigat și s-a creat numai nesfârșită suferință. Ultimul punct, Europa, dumneavoastră, foarte important. Avem nevoie de Europa în acest proces și trebuie să vă spun că mă liniștesc reuniunile pe care le-am avut cu cei de 28 de miniștri de externe ai Uniunii Europene și cu Federica Mogherini recent. Mi s-a părut că toți și-au dat seama că este momentul ca Europa să-și aducă contribuția, prin ONU sau uh, fără ONU, dar să contribuie la un fel de inițiativă în ceea ce privește stabilitatea Siriei. Și un tip de acțiune ar fi un pachet, am înțeles că sunt multe discuții, un pachet de intervenții, să ne gândim poate la Alep, unde să fie înghețat conflictul, așa cum spuneam, și să vină din partea Uniunii Europene un pachet de asistență plus o inițiativă ca oamenii să-și dea seama ce avantaj mare înseamnă și ce schimbare ar fi dacă ei au reușit să împingă pe toată lumea în aceeași direcție, nu numai la Alep, ci și în toate celelalte zone. De aceea mă bucur atât de mult să mă aflu aici, vă sunt recunoscător pentru șansa de a fi venit și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Mulțumim pentru informațiile generale în legătură cu SIRA. Acum, domnul Plencovici. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Demistura. Mulțumesc pentru comentariile introductive. Mi-amintesc activitățile dumneavoastră din uh, Croația acum uh, aproape 20 de ani și de asemenea din Bosnia și Herțegovina. Aveți o experiență foarte mare în uh, zone de criză. Ați spus că Alep ar fi uh, un simbol al angajamentului dumneavoastră. Dar în raportul Consiliului de Securitate am văzut că peste 100.000 de persoane au fost ucise la dintre care mulți copii. Ne puteți spune ce părere aveți despre guvernul Assad și regimul actual? dat fiind faptul că Alep este în mâinile opoziției, cum evaluați situația, cât de credibil este guvernul ca interlocutor la ora actuală și care sunt consecințele negocierilor de la Geneva? Mulțumesc. Domnul Howitt. Mulțumesc, domnule președinte. Vă suntem foarte recunoscători că ați venit aici. Ne bucurăm să auzim informații din interior Știți că sunteți foarte susținut. Mulți dintre noi s-au întâlnit cu opoziția din Siria uh, și de multe ori ni se spune, păi ce se mai poate face? E foarte greu să găsim un răspuns și dumneavoastră sunt convins că ne veți ajuta să-l găsim și să ne veți ajuta să vă ajutăm. Mă bucur de ce ați spus despre Alep și ați spus că ce s-a propus acolo nu este un acord de încetare a focului, dar uh, de, ministrul de externe al regimului sirian actual a spus că uh, ei sunt pregătiți să facă la Alep ceea ce au făcut la Homs. Cum le înțelegeți dumneavoastră poziția acum? Așa cum înțeleg eu lucrurile, guvernul sirian, în forma sa actuală, a stabilit o precondiție și anume ca rebelii să uh, oprească primii ostilitățile ceea ce e clar că creează un obstacol în calea planului noastră de la Alep. Asta a spus regimul Assad sau credeți că sunteți gata să depășiți această idee? În al doilea rând, în prezentarea noastră nu ați menționat rolul Iranului. Mulți spun că uh, Hezbollah și șiiții se antrenează în Iran și uh, joacă apoi un rol semnificativ în luptele din Siria. Săptămâna trecută, Garda revoluționară din Iran a spus că uh, liderul suprem al Iranului uh, dorește să creeze o bază de uh, lansare de misile în Siria. Nu știu în ce măsură sunt adevărate aceste lucruri, ce părere aveți noastră, în ce măsură credeți că um, are Iranul o influență în Siria, ce, cum tratați aceste preocupări în relația cu Iranul și uh, cum credeți că prezintă Iranul un front unit cu guvernul sirian și ce poate Europa să facă în acest sens? Apoi, domnule președinte, reprezentanții uh, lui Bashir al-Assad și opoziția au fost de acord să participe la negocieri la Moscova săptămâna trecută, dar uh, fără îndoială, negocierile nu au fost finalizate, dacă știu eu bine, vă rog să-mi spuneți ce știți dumneavoastră, însă așa cum înțeleg eu lucrurile, opoziția politică din Siria, la ora actuală, nu este de acord cu inițiativa rusă. Și e doar de acord să mai participe și la alte negocieri. Cum evaluați situația? Credeți că sunt șanse ca, ca uh, opoziția din Siria și reprezentantul său, de exemplu, al Zahib, să fie pregătită să mai participe la negocieri și ce condiții credeți că ar trebui întrunite ca să se întâmple acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc, avem o listă de vorbitori uh, foarte mare, deci vă rugăm să uh, vă limitați la 3 minute fiecare. Sunt mulți de la socialiști, o să încercăm să-i mai intercalăm și pe alții. Și acum are cuvântul doamna Șache. Șache. Sorry, President, my name didn't come through as clearly in the translation. Uh, Șache, da, mă numesc, nu s-a înțeles bine de la traducere, dar se întâmplă cu numele olandeze uneori. Mulțumesc pentru șansa de a discuta cu dumneavoastră pe un subiect atât de dificil și complex, care a strânit întrebări fundamentale cu privire la rolul pe care îl poate juca Europa în lumina acestei violențe barbare și în lumina suferinței poporului sirian, pe care mă bucur că ați subliniat-o. Mă bucur că ați vorbit de luptători străini de ambele părți, înțeleg că cunoașteți rolul pe care îl joacă Iran și alte state uh, reprezentate acolo. Ați spus că trebuie să studiem orice posibilitate pentru a pune capăt suferinței și violenței la adresa poporului din Siria. Ce înseamnă asta în ceea ce îl privește pe Assad? O altă întrebare. Credeți că există scenarii în care negocierea cu statul islamic ar fi o opțiune? Și ultima întrebare. Care credeți dumneavoastră că este legătura dintre, între situațiile din Siria și Irak? Nu numai în ceea ce privește cauza, ați vorbit de un vid care a rămas în Siria și în care ISIS s-a putut um, dezvolta într-o situație complicată, dar uh, există și un efect de revărsare a crizei umanitare și uh, multe fronturi pe care trebuie combătut ISIS ca să fie distrus și de asemenea provocările pentru întreaga regiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am să-i dau cuvântul domnul Peion, care este raportorul nostru pe afaceri externe, pe tema stabilitate și securitate în Orientul Mijlociu. Merci d'abord de votre présence. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând pentru prezență și pentru discursul foarte explicit. Aș avea câteva întrebări. În primul rând, ați spus că nu e posibilă o soluție militară. Unii au regretat acest lucru atunci când uh, Assad a folosit armele chimice împotriva populației sale. S-a încercat o intervenție militară de altfel în alte părți și astăzi ați amintit-o și dumneavoastră, există o coaliție militară cu alte obiective uh, dar în aceeași zonă. Pornind de la această opinie a dumneavoastră, credeți că în această țară, în stare de război, este totuși coerentă o acțiune militară, după cum au spus și colegii, nu credeți că se va impune la un moment sau altul? Și uh, ce facem acum pe plan diplomatic sau pe plan uh, umanitar e un fel de frecție la picior de lemn, dacă înțeleg eu bine. Apoi, uh, se vorbește despre aceste negocieri, care până acum, în ciuda bunăvoinței părților, au eșuat. Ne-ați putea spune care ar fi astăzi obiectivul? În măsura în care mulți se gândesc că ar fi necesară o conferință pentru um, dezarmare, printre altele, credeți că, până la urmă, ar fi posibil să fie convinse diversele părți că ar merita să aibă încredere și să participe la negocieri? Mulțumesc, doamna Lochpiller. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Dimisrata, for your statement. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, trei întrebări Ați vorbit și despre discuțiile de la Moscova, unde s-au, a ajuns la o serie de principii care ar putea să ducă la combaterea terorismului, în unitatea Siriei și așa mai departe. Dar uh, opoziția siriană nu a participat la aceste discuții. Credeți că se poate se poate ca opoziția siriană să fie adusă în, la masa acestor negocieri? Apoi, Iranul este un jucător foarte important în conflictul sirian, dar Iranul nu a făcut parte de la discuțiile din Geneva. Credeți că poate fi implicat Iranul în negocierile viitoare? Iar în cele din urmă, există această dilemă a justiției, responsabilității și păcii în Siria. Cum putem aduce răspunderea din nou pe ordinea de zi? Și Credeți că s-ar putea înființa un tribunal uh, regional sirian, dat fiindcă Tribunalul Internațional a ajuns acum într-o perioadă de blocaj? Vă mulțumesc. Domnul Borghețiu are cuvântul. Borghețiu, Borghețiu. Domnule Borghețiu, vorbiți la telefon sau interveniți? Doamna Gomez atunci. Puteți vorbi, domnule Borghețiu, acum? Da, mulțumesc. Domnule de Mistura, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. După părerea mea, dumneavoastră nu v-ați referit la problema refugiaților. Nu v-ați referit în detaliu la asta. Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu frontierele noastre, deoarece e clar că există riscul acum de infiltrări uh, teroriste și de trafic de ființe umane, deci și de refugiați. Aș vrea să știu dacă ați uh, discutat despre această problemă. Există elemente care să ne confirme uh, faptul că există uh, motive de îngrijorare, așa cum au spus și unele unii funcționari la nivel înalt din domeniul securității și de asemenea ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a controla și pentru a opri aceste eventuale infiltrări. În al doilea rând, aș vrea să știu dacă după ce s-a putut constata cât de periculoasă este existența mai multor minorități, inclusiv creștine. Știți că există, că au lansat practic un adevărat apel de salvare către uh, comunitatea europeană. Deci știți cât de periculoasă este situația lor. Aș vrea să știu dacă persecutarea creștinilor din Orient uh, este sau nu o temă prioritară a Organizației Națiunilor Unite. Ce măsuri concrete aveți pentru a pune capăt acestor persecuții? Nu mă refer doar la declarațiile de principiu. Doamna Gomes. Mr. de Mistura, um, my question is... Um... Mulțumesc. Vreau să vă, vă, să vă adresez o întrebare despre opoziția siriană. Lucrurile au evoluat atât de urât, fiindcă, din am înțeles eu, nu exista o poziție siriană și opoziția era fragmentată în Siria. E mai multă coeziune acum? Există o platformă națională pentru unificarea opoziției? Sau uh, se întâmplă acest lucru la Aleppo? Și apoi relația între uh, ISIS și Assad. ISIS nu este un uh, grup rebel de opoziție. Sunt un astfel de coaliție, o coaliție internațională. În Irakul Kurdistan s-au uh, manifestat cazuri în care Assadul, Assad și ISIS au cooperat părere aveți dumneavoastră? E rolul Turciei. Am, am vizitat o anumită regiune în Turcia acum câțiva ani și acum a, uh, a, aud lucruri foarte îngrijorătoare despre Turcia și modul în care în care Turcia a, în care a fost sprijinit eh, ISIS în incursiunea eh, sa în eh, Siria și Irak. Puneți-ne, vă rog, dacă puteți, să ne dați câteva informații despre asta. Domnul Nar. Ha dicho usted, tiene razón, que el conflicto no tiene solución militar. Ați avut dreptate când ați spus că acest conflict nu poate fi soluționat uh, militar, însă oricum orice soluție e un labirint. În primul rând, Daj, statul islamic, e o forță fundamentală acolo, fundamentalistă, care, cu care nu se poate negocia și care e incompatibilă cu orice soluție negociată. În al doilea rând, a avut loc acolo o tribalizare a unor factori sectari. Alauiții au ajuns să se alieze cu creștinii Comunitatea creștină, mare parte, e pentru alaviți. Practic, din același motiv uh, din care erau și pentru Saddam Hussein, pentru că se simțeau protejați, nu neapărat pentru că aveau aceeași ideologie. Deci avem o coaliție alavită, creștină și puțin sunită cu o poziție fragmentată. Israelul și lumea arabă totdeauna au fost în contradicție. Acum am ajuns să avem, practic, uh, un conflict între arabi. De aceea vă întreb, credeți că Iranul ar trebui să fie neapărat văzut ca parte, uh, la, parte din această soluție? De asemenea, dacă negocierile reprezintă singura cale, cum veți soluționa problema dinastiei Al-Assad. Acolo nu e doar o singură persoană, e un ax de putere practic care uh, ține la oaltă această comunitate alauidă. De asemenea, avem acolo practic două comunități care se luptă pe viață și pe moarte. Deci cum credeți că vor fi de acord uh, să se unească, să-și unească forțele pentru a combate statul islamic, care, după cum spuneam eu, dar fiind natura sa islamistă, nu poate duce la nicio soluție negociabilă. Domnul Schmidt. Thank you, President. I'll, I'll... Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să nu repet uh, întrebările adresate înaintea mea și sunt sigur că multă lume vă susține pe dumneavoastră în această, uh, în această sală. Mă bucur că ați vorbit despre comunicatul de la Geneva, fiindcă este singurul uh, acord real pe care, la care, care a existat în acest proces. Iar uh, crearea unui uh, organism de guvernanță centrală reprezintă unul dintre eforturile noastre în continuare și da, este nevoie să se pună capăt uh, lupte mai întâi, conflictele mai întâi, uh, să se înghețe conflictul uh, la nivel local înainte să înceapă discuțiile, dar nu știu dacă se va putea întâmpla acest lucru. Nu credeți că regimul va folosi acest, această înghețare a conflictului în mod tactic pentru a desfășura trupele în altă parte? Și, și pe de altă parte, credeți că vor, va exista suficient sprijin din partea opoziției pentru ca aceste eforturi să fie, să fie, să fie semnificative. Și um, credeți că se dorește o rezoluție 1 privind, uh, această, privind acest instrument pentru a ne asigura că toate părțile sunt pe aceeași lungime de pagine, pe aceeași lungime de undă și în ceea ce privește implicarea regională ne puteți spune mai mult, vă rog, mai ales în ceea ce privește discuțiile cu Arabia Saudită, cu Turcia, deja este să vorbim despre asta, fiindcă trebuie să ne asigurăm că se alcătuiește o coaliție mai amplă, nu doar la nivel local în Siria. Mulțumesc mult, Corwin Nike. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun uh, deschis că, uh, după mine, nu, uh, nu sunteți un politician adevărat, fiindcă dumneavoastră beneficiați de pe urma acestui conflict. Vă câștigați traiul de pe urma acestui conflict, deci nu aveți niciun motiv să doriți încheiarea acestuia. Noi acum spunem, nu există o, o soluție militară posibilă. Cum, de unde știți asta? Toată lumea crede că ceva e imposibil, se spune, până când, până când vine o persoană care nu crede că este imposibil acel lucru și o face. Eu cred că dacă banii eh, care se duc către armata siriană liberă ar fi, eh, ar fi, ar ajunge la domnul Bashar al-Assad, eh, conflictul ar fi putut fi rezolvat pe calea militară mm, deja de mult timp. Soluția democratică nu este posibilă Uh, și nu face decât să întârzie conflictul. Uitați-vă la Cecenia. A, a avut loc un conflict sângeros, uh, foarte sângeros, mai uh, sângeros decât în Siria. Nu este democrație în Cecenia și Cecenia o duce foarte bine. Deci, uh, dați-i o șansă până la urmă excelenței sale Bashir al-Assad. La palabra, señor Litz. Señor Litz? Domnul Litz. Pues, eh, pasamos. La señora Ceballos. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag kan inte låta bli att gå tillbaka till eh, arabiska våren 2000. Mulțumesc. Haideți să revenim la primăvara arabă din 2011. Când sirienii eh, ieșau eh, pașnic pe stradă vinerea, cu ce am greșit atunci? Ce am făcut greșit atunci? De ce a scăpat de sub control acest conflict, spune doamna Șebalos? Am fi putut să facem noi mai mult sau vecinii ar fi putut să facă mai mult? când a început conflictul din Siria, ne confruntam și cu conflictul din Libia. Și toată atenția mass media s-a concentrat asupra Libiei. Și o mare parte a atenției case politice s-a îndreptat în aceeași direcție. Mă întrebam, deci, dacă am fi putut să facem mai mult în această perioadă timpurie și putem trage învățăminte de pe urma celor întâmplate. Cum ne putem asigura că nu se va repeta această situație? Atunci eram membra Parlamentului și vreau să vă spun că nu, nu vorbeam de aproape deloc de Siria. Tot timpul se vorbea despre Libia, doar uh, câțiva dintre noi încercam să aducem în discuție, să spunem pe ordinea de zi, Siria, dar era foarte greu. Dar aici poate am fi putut face ceva prin intermediul diplomației? Poate ați putea să ne spuneți mai mult aici. Contestar. Încheiem aici turnul de întrebări uh, deocamdată cu domnul Schaffhauser. Oh, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte pe scurt, domnule ambasador, dumneavoastră ne spuneți că trebuie să ne punem, ne așezăm la masa negocierilor, să încheiem conflictul. Asta spune și președintele Assad. Dar uh, ce se poate face? Care este programul spe- precis pe care îl aveți? Fiindcă, fiindcă, da, e o bază de discuție, un punct de plecare, dar uh, nu ne duce nicăieri această idee. În al doilea rând, sunteți de acord ca sprijinul oferit acestei opozi- aceste opoziții așa zis democratice a fost uh, deturnat și și a, uh, ISIS, armata islamică sau Daesh a a avut de câștigat. S-a fost, a fost deturnată apar, aparatură militară pe care am trimis-o pentru susținerea democrației și care până la urmă a ajuns în mâna ISIS. Și revin la ce a spus doamna Gomes, la rolul Turciei. În al patrulea rând, eu am fost președintele uh, uh, primei organizații neguvernamentale din Siria, uh, Alep, și uh, vă spun că creștinii și aloiții au, aveau o, o coaliție pentru respectul minorităților și cum putem să plecăm de această unitate pentru a recrea, pentru a reclădi unitatea țării. Cum s-ar putea face în mod practic acest lucru? Vă mulțumesc. Domnul Poci, mulțumesc. Uh, ONU a făcut apel la universitatea, la um, comunitatea internațională pentru o sumă de 1,5 miliarde de dolari, uh, dar uh, nu a ajuns să strângă decât jumătatea această sumă, iar grupurile teroriste, cum ar fi ISIS, uh, nu au făcut decât să înrăutățească situația, folosirea armelor chimice și riscul de contagiune în uh, Iordania, Libia și Turcia în îngreunează situația. Credeți că se poate soluționa conflictul pașnic după, în contextul în care statul islamic, iată, este în creștere? Și care este rolul Israelului în acest conflict? Yeah, fine. Yes, thank you very much, Ambassador, for... Mulțumesc, domnule ambasador, pentru efortul uh, pe care l-ați depus spre domnul Fund în această criză de patru ani. Acum câteva zile, acum câteva săptămâni, poate, am constatat o schimbare a poziției Occidentului în ceea ce privește Bashar al-Assad. Inițial, uh, poziția era clară, nu, nu vor avea loc negociere înainte să-și dea demisia mm, Bashar. Acum însă se pare că s-a ajuns la concluzia că trebuie să se discute cu el și să fie inclus în acest proces de pace inexistent. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Sau va, uh, va a îngreunat lucrurile sau le-a înlesnit? Și în al doilea rând, și vă rog să nu mă înțelegeți greșit, Kofi Annan uh, și Lacta Brahimi, uh, doi predecesori cu prestigiu, au Și ce aveți dumneavoastră, ce aduceți dumneavoastră ceva nou uh, pentru ceva nou care vă face diferit de aceste două persoane care nu au avut succes înainte de dumneavoastră. Vă mulțumesc. Cum e rândul meu și eu vreau să vă întreb ceva. În înălțimile Golanului e îngrijorător ce se întâmplă. Am avut și un uh, atac din partea Israelului. Din păcate a murit acolo și au murit și doi soldați israelieni. Noi am trimis în altul reprezentant îngrijorările noastre, deoarece din 1999 încoace Cam 11 militari sau inspectori ONU și-au pierdut viața acolo în mâinile israeliene. Deci recent a murit și un spaniol. Dumneavoastră vă temeți că acest conflict se poate extinde către Liban sau în alte zone învecinate sau zone unde este Hezbollahul? În ceea ce privește încetarea focului sau înghețarea conflictului, cu cine veți vorbi? Din câte înțeleg eu, acum opoziția siriană cu care se poate discuta e foarte redusă, e dominată practic de teroriștii uh, ISIS sau alte grupuscule teroriste. Sau va fi asta un pas pentru a include toate părțile? Uh, să nu uităm că în Siria au intrat eh, infiltrări din foarte multe zone vecine, deci va trebui să implicăm și pe ei și acum îi dau cuvântul doamnei Ayala pentru întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului de Mistura pentru prezentarea făcută. O mică rază de soare în, această, în acest coșmar care pare nesfârșit. Uh, Vă mulțumesc toate, pentru toate eforturile dumneavoastră. Dumneavoastră spuneați că sirienii acum sunt într-o situație practic uh, limită. Poate că acum vor fi mai uh, dispuși să audă propunerea dumneavoastră legătură cu înghețarea conflictului. Însă va fi mai greu de stabilit condițiile, deci cum putem să-i ajutăm. În al doilea rând, ați vorbit despre un pachet imediat de asistență. Ce termeni? Ați discutat cu doamna Mogherini, am putea interveni și noi? Deci de ce aveți nevoie pentru a sprijini această măsură de a îngheța conflictul? Eu mi-aș dori ca lucrurile să se întâmple cum trebuie în Alep. Mi-aș dori ca și în alte zone să se întâmple același lucru. Ar fi bine să avem un simbol pentru uh, a arăta că lucrurile se pot schimba în bine. Vă mulțumesc, doamna Ayala. Acum are cuvântul domnul de Mistura. I-am, l-am supus la un adevărat interogatoriu aici. Deci nu vă va fi ușor, însă aveți la dispoziție tot timpul necesar pentru a ne răspunde. Vă mulțumesc foarte mult. E drept că unele întrebări se suprapun, deci le pot condensa, altele nu sunt um, punctuale, deci va trebui să răspund separat. Vă încerca să răspund la fiecare întrebare, să mă iertați dacă nu mă refer la totul. exemplul de la Alep și faptul că recent au murit 100 de oameni. E drept, chiar în urmă cu câteva zile. Opoziția a lansat, a tras cu misile. Mulți civili sunt uh, uciși și de bombardarea, bombardamentele guvernului. De data asta, opoziția i-a ucis pe acești oameni să clarific un lucru. Ehm, două treimi din ale pe controlat de guvern și o treime de opoziție. Deci nu e controlat în mod corvușitor de opoziție. Acum doar o mică parte e controlată de opoziție și e blocată de un drumuleț. Dacă vă uitați pe harta asta, poate că nu vedeți, e cam departe. Însă aici vedeți în negru E zona controlată de ISIS. Deci ce avem în Alep? Avem un, un loc uh, simbolic. În ciuda contextului foarte dificil, însă noi suntem aici pentru a încerca să uh, avem o misiune imposibilă, însă soldată cu succes. Deci în Alep, în Alep două treimi din teritoriu în mâinile guvernului, o treime în mâinile opoziției o parte din opoziție e reprezentată de Al-Nusra, deci de teroriști. ISIS sunt la 20 de kilometri de Alep doar. Deci avem toate ingredientele pentru a încerca să uh, oprim lucrurile. Închipuiți-vă că acest oraș ar fi fost uh, uh, controlat uh, în totalitate de guvern. 500.000 de mii de oameni ar fi fugit dacă ISIS ar fi controlat orașul în totalitate, și mai rău, poate că șase de oameni ar fi trebuit să se, refugiază, să refugieze. Gândiți-vă, dacă opoziția ar ataca în continuare, ar bombarda, s-ar distruge întreg orașul. Și dacă ați fost în Alep, înțelegeți la ce mă refer. E un oraș cu o însemnătate simbolică pentru noi toți, dar și pentru toată Siria. Am fost recent la Homs și vă spun, în 43 de ani m-am implicat în 21 de conflicte, inclusiv Dubrovnik, inclusiv în alte zone unde exista terorism. N-am văzut niciodată ceva ca Homs. Oraș complet distrus, evacuat complet. on record in fight. Și uh, noi uh, ar trebui să facem tot ce ne stă în putință să nu se mai întâmple așa ceva. Alepo, da, e, Alepo e complicat. Uh, uh, uciderea celor 100 de persoane de care s-a avut loc ieri este, ne arată foarte clar că trebuie să insistăm asupra situației din Alep, chiar dacă este foarte grea. Acum uh, vreau să vă uh, dați voie să vă fac uh, așa, să vorbesc așa numit efect colateral în termeni militare, dar este efect colateral și la nivelul inițiativelor internaționale. Faptul că Alepul uh, a devenit un simbol, zicem, la fel cum era cu bane. Amintiți ce s-a întâmplat la Cubane? Nimeni nu dorea să intervină și existau multe motive pentru a nu face nimic și acum, iată, situația este la fel. Acum și rezistența a fost condusă de o femeie. Faptul că Alepul a devenit un subiect important la nivel internațional a prevenit prăbușirea orașului. Ne așteptam ca în decembrie să se întâmple acest lucru să aibă loc bătălia finală pentru Alep, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Iată motiv în plus. Dacă vedem ce s-a întâmplat cu cei 100 de oameni care au murit, e un motiv să punem accent asupra Alepului. Acum, condițiile necesare pentru Alep. E, e limpede, e adevărat că uh, guvernul sirian, în momentul în care am făcut propunerea de a îngheța conflictul din Alepo, a început să pună unele condiții. Unele sunt cele menționate de dumneavoastră cu privire la reducerea, bine, să zicem, um, um, părăsirea armatei siriane de către luptătorii străini sau să renunțe la arme, să predea armele, sau recunoașterea unității orașului de către opoziție și uh, în, și teoretic aceste principii sunt valabile. Până la urmă vor fi adevărate, da. Într-o zi nu vor mai exista luptători străini, într-o zi, într zi mai devreme sau mai târziu, nu, va mai, nu va mai, vor mai exista grupuri teroriste uh, în Siria. Uh, rezoluția 2178 sau 2170 într-o zi, Siria nu va mai fi divizată, nimeni nu propune, face propunere care să divizeze mai departe Siria, dar aceasta nu trebuie să fie o condiție sine qua non în ceea ce privește uh, încetarea uh, luptei, luptelor în orașul Alep. Și e vorba de, de modul în care sunt formulate lucrurile. Consecințe sau condiție sine qua Suntem cu toții pe aceeași lungime de unde, bineînțeles, ne dorim cu toții să nu existe grupuri teroriste, o țară unificată și să nu mai existe luptători străini și o, un guvern care să controleze în țara, întreaga țară și să, să existe stabilitate. Uh, discutăm în continuare, negocierile sunt în curs de desfășurare, nimeni nu a spus că lucrurile vor fi ușoare, nimeni nu s-a așteptat ca guvernul să renunțe pur și simplu la unele dintre punctele la care ține, dar noi nu uh, am renunțat. Acum, în ceea ce privește Iranul. Iranul este foarte important. Influența sa este clară, la fel și prezența sa Hezbollah a făcut o diferență foarte importantă în această luptă. Acum câteva luni se, credea, cre, se părea că câștigă opoziția, iar lucrurile s-au schimbat pe teren. Toți analiștii sunt de părere că e, acest lucru s-a adaptat implicării Hezbollahului. Avem nevoie, de, avem nevoie să implicăm Iranul într-o soluție pentru Siria. Evident acest lucru fără Iran și fără Arabia Saudită, fără Turcia, fără implicarea acestor țări asociate cumva într-o formulă a soluționării conflictului, fără Rusia și SUA, uh, fără regiunea, fără țările din regiune, uh, nu uh, vom avea masă critică pentru a îmbunătăți situația din Siria. Și, bineînțeles, Iranul trebuie să fie implicat. Moscova acum. Reuniunea a fost o inițiativă foarte bună, fiindcă guvernul rus are o influență, are un cuvânt de spus uh, în ceea ce privește guvernul sirian, și, iar implicarea lor și posibilitatea lor de a aduce la masa negocierilor guvernul sirian joacă un rol foarte important. Uh, degeaba inviți guvernul sirian la masa negocierilor dacă nu vine, dacă, dacă nu dacă pleacă de la masa negocierilor. Uh, trebuie să se discute ce înseamnă un guvern de, poli- de unitate politică cu includerea tuturor, fără nicio condiție de sine qua non. Iar faptul că la această întâlnire nu nu a fost, prezenta, nu a fost prezent o, oficialități ale opoziției uh, siriene, SOC, și că, și că unii opozanți de renume, cum ar fi al-Hatib, nu au fost prezenți. Da, nu e bine, dar dar uh, întâlnirea de la Moscova a fost uh, un pas uh, bun în direcția cea bună. Și acum să vedem ce facem mai departe. 11 puncte au fost discutate, negociate, unele pot fi discutate, unele sunt foarte aproape de comunicatul de la Geneva. E, e bine că se întâmplă ceva, să facem un pas înainte mai degrabă decât să stăm cu mâinile în sân și să zicem, eh, așteptăm soluționarea conflictului. În uh, șase luni au murit 300 de mii de oameni și apoi ce facem? Mă duc la Consiliul de Securitate și spun că îmi pare rău să vă spun că avem 300 de mii de victime și am cerut tuturor să uh, să înceteze conflictul și după aceea întoarcem la business as usual. Cairo și Moscova, cum am spus, da, lucrurile nu sunt perfecte acolo, dar sunt folositoare și trebuie să clădim mai departe lucrurile cu ONU și suntem la ONU și bineînțeles că să facem acest lucru, dar orice, moment, orice um, impuls și orice lucru care se mișcă sunt foarte sunt uh, um, un semnal foarte bun. Eu vreau să vă vreau să vă în, să vă întreg pe dumneavoastră, să vă întreb pe dumneavoastră, să vă adresez o întrebare pe care trebuia să mi-o adresați mie. Ce, ce puteți să faceți dumneavoastră? Sau, uh, ar fi foarte bine ca Parlamentul European să, să spună că nu există nicio soluție militară să recunoască, să, recunoscute și că Alep a, trebuie să uh, și că conflictul din Alep trebuie să fie înghețat. Trebuie să se pună capăt luptelor în Alep. De ce spun asta? Fiindcă astfel s-ar crea o masă critică pentru a pentru ca în 3-4 luni să nu fie doar uh, un element statistic și, la, așa cum se întâmplă la cubane, să nu fie doar un, uh, un uh, simbol în care să spunem că uh, nu mai putem să așteptăm, de, există o limită, nu mai putem să așteptăm să mai fie ucise încă 200.000 de persoane. Rolul președintelui a stat pe viitor. Sincer să vă spun, uh, sirienii trebuie să decide asta până la urmă iar propunerea unor inițiative care să ducă la un guvern de unitate, care să includă pe toată lumea. Și asta înseamnă alaiți, creștini, curzi, gruzii uh, și majoritatea sunită care uh, a fost exclusă și asta este una dintre, dintre probleme nu ISIS, bineînțeles, n-ar, nici n-ar vrea să facă parte din acest guvern de unitate, pentru a ajunge la, ajunge la o revizuire a Constituției și apoi la alegeri. Iar acest proces din care trebuie să facă parte toată, din acest proces trebuie să facă parte toată lumea. Assad reprezintă în continuare 50% din populație și controlează cel puțin 50% din țară și o parte foarte importantă este. Deci nu putem să ignorăm acest lucru, mai ales după patru ani când am văzut că alte acțiuni nu au creat decât mai multă disperare. Dar acest proces trebuie să ducă la o situație politică stabilă pentru Siria. Negocierile cu ISIS nu, nu se poate așa ceva. Nu vor negocia niciodată, nu va negocia niciodată ISIS cu noi și noi nu vom negocia cu ei, fiindcă sunt un grup terorist. Figurează pe rezoluția, în rezoluția Consiliului de Securitate ONU. Dar vreau să vă spun, uitați-vă la mâna mea. Această mână, cu această mână am strâns mâna lui Saddam Hussein Milosevic Minghistungi și așa mai departe. Și asta și am făcut asta și am simțit că mama mea nu ar fi fost mândră de mine. Am făcut asta fiindcă trebuia să discut cu ei despre asistență umanitară pentru cei pe care îi controlau ei în momentul în care controlau o anumită zonă, anumită regiune. Deci, din punct de vedere umanitar, cred că ONU e gata și e gata oricând să discute cu oricine pentru a reuși să-i ajute pe oameni. Acesta este aspectul umanitar. Aspectul politic este că nu stăm la, nu, nu stăm la masa negocierilor cu organizații teroriste și care nu vrea să facă decât să... Ia, eh, ce s-a întâmplat de curând. Vă mulțumesc. Irak și Siria, care sunt legăturile, da, acestea sunt eh, evidente, nici nu există frontieră pe, în unele zone între Siria și Irak. Eu am fost, eh, am lucrat în Irak și îmi amintesc că Uh, Zarcaui și încă câțiva oameni formau grupul care au care a beneficiat de pe urma frustrării comunității sunnite care se, care se simțea exclusă de guvern și de guvernul de atunci și au profitat de ei. Aceștia sunt foștii, sunt ISIS de mai, de mai târziu și au profitat Al-Qaeda lucrurile nu s-au întâmplat, nu au mers în așa bună, s-au făcut foarte multe greșeli în Irak, iar uh, de acolo uh, sau de, și de acolo s-au defasat în Siria și din Siria înapoi în Irak. Există legături foarte strânse și trebuie să ținem cont de ele, mai ales când uh, vorbim despre ISIS și Daesh. Instabilitatea din Siria va afecta stabilitatea din Irak și așa mai departe, și invers. Întrebarea este acum dacă Întrebarea dacă avem uh, încredere în Assad în cazul unor discuții. Principala problemă în acest conflict este lipsa de încredere. De o parte și de alta. Sper că vom putea avea o discuție la un moment dat despre faptul că acest conflict nu poate fi câștigat nici de Bashar al-Assad și nici de opoziție. Deci trebuie să, să, să creeze o, să existe ajutor din partea noastră pentru ca pentru a se discuta, pentru a ne așeza la masa, discut, la masa negocierilor și pentru a avea o țară diferită, cum Moscova. Putem avea prezență a opoziției siriene într-o conferință? Da, cred că da. Eu speram uh, să se întâmple acest lucru, dacă ar fi existat măsuri de creare a încrederii. Din păcate s-a pierdut această ocazie. Dacă am fi avut uh, o ofertă de închisare a conflictului din partea guvernului pentru Alep înainte de, de întâlnirea de la Moscova, cred că o mare parte a membrilor opoziției ar fi fost poate mai interesat să facă parte din acest uh, eveniment, fiindcă ar considerat că, că guvernul dă dovadă de interes în ceea ce privește reducerea violenței și că dorește să creeze măsuri de consolidare a încrederii. Eu cred că eu nu am renunțat încă. Cred că putem face în așa fel încât uh, membrii încât să crească numărul membrilor, coaliți, membrilor opoziției care să considere că e nevoie de dialog chiar și cu dușmanilor în ceea ce privește refugiații acum. Problema cu refugiații este, problema cu refugiații este de mari proporții. Am discut, discutam cu Antonio Gutierrez la Geneva de ună zi și numărul refugiaților a depășit numărul uh, refugiaților sirieni, a, a depășit numărul refugiaților din Afganistan. Eu am fost în două misiuni în Afganistan și vreau să spun că numărul că pentru mine numărul era uriaș, numărul refugiaților din Afganistan și acum viața este mai mare. În al doilea rând, acest lucru destabilizează țări. Vă închipuiți ce se întâmplă în Liban, o țară mică, unde am fost și eu detașat. Uh, și echivalentul refugiaților acolo este, este echivalentul un, unui număr de 100 de milioane de refugiați în SUA. Vă dați seama ce, se, ce s-ar întâmpla dacă, s-ar, dacă acest lucru uh, s-ar întâmpla cu, cu, cu SUA? Asta în afară de refugiații care au venit din Palestina în Liban. Domnule eu nu cunosc foarte multe despre taberele de refugiați indieni și infiltrarea Um, agenților uh, ISIS. S-a întâmplat așa ceva în Liban, unde am avut mari probleme, la Anutra, care cauzau probleme mari la, în Liban și uh, destabiliza situația. Dar, bineînțeles, trebuie să monitorizăm acest lucru. Majoritatea refugiaților în Uh, îi uh, se, se monitorizează reciproc și și uh, sunt cu ochii pe guvernul lor. Sunt oameni mândri, demni, care au fost umiliți și nu vor decât să se întoarcă acasă. În cea mai mare parte persoane cu studii superioare și de aceea este greu să facă față într-un într-un loc unde nu pot să fac altceva decât să aștepte. persecutarea creștinilor și a minorităților în Irak și Siria reprezintă un fenomen foarte grav și orice fel de uh, soluție pentru Siria și Irak trebuie să țină cont de acest lucru. ISIS și Daesh au fost principalele surse de îngrijorare, dar uh, și Anusra a fost acuzat de Uh, curând că este responsabilă de atacul asupra moscheilor și mm, bisericilor. E clar că trebuie să se Uh, trebuie să se pună accentul pe incluziunea, pe includerea tuturor într-o formulă de soluționare a conflictului în Siria. La ora actuală, creștinii sunt îngrijorați și alauiții. Iată de ce ar trebui să primească asigurări din partea ONU și a comunității internaționale că în momentul în care uh, va exista o politică, o formulă politică ei pusă la punct, nu vor fi persecutați, ci vor face parte din această structură politică. Și aici am revin la întrebarea cu privire la Libia. Da, aveți dreptate. Trebuie să tragem învățăminte de pe, de pe urma lucrurilor care s-au întâmplat în trecut. De câte ori vorbim despre Siria cu oricine, mi se reamintește faptul, mi se reamintește despre conflictul din Libia Trebuie să evităm o astfel de situație, asigurându-ne că există o soluție, că vom găsi o soluție politică cât mai repede. Dacă am, dacă am fi reușit și nu știu de ce s-a întâmplat acest lucru, fiindcă nu am fost acolo. Dacă am fi reușit să ajungem la o soluție politică rapid, nu ar fi existat ISIS, nu ar fi existat luptători străini infiltrați de ambele părți în acest conflict ceea ce acum îngreunează lucrurile, îngreunează, îngreunează negocierile, cum a spus și pentru Alep. Trebuie să negociezi cu 18 grupuri, nu, nu cu 2-3 grupuri. Într-o zi vom rescrie istoria, fiindcă, uh, da, s-au pierdut niște ocazii și trebuie să învățăm, tragem învățăminte. Eu am fost la, în Irak și mi-am foarte bine. Și toată lumea recunoaște acest lucru acum. Mi-am că cea mai mare greșeală a fost uh, desfințarea armatei. Iar uh, conducerea și acum sunt foști soldați ai gărzii uh, republicane. Și toată lumea recunoaște acest lucru, chiar și în comunicatul de la Geneva, este că indiferent ce se întâmplă în Siria, instituțiile, inclusiv instituția armate, trebuie să fie apărate și menținute pentru a ne asigura că nu se nu asistăm la o prăbușire, așa cum s-a întâmplat în, în Irak și cum s-a întâmplat uh, chiar mai rău în Libia. Opoziția siriană poate să fie stătută mai multă coeziune? Da, sper. Sper și eu și sper să spere și ei. Problema cu care s-au confundat până acum este că uh, au fost sprijiniți de actori regionali diversi care au avut o influență de dezbinare asupra lor și deci au reprezentat uneori interesele uh, uneori interese regionale mai degrabă decât propriile lor interese. Și cred că Acum trebuie să arate din ce în ce mai mult că nu sunt slabi, iar la Cairo au existat uh, indicații încurajatoare în acest sens. Este important acest lucru, fiindcă și când ne întâlnim cu reprezentanții guvernului, ei ne spun că nu au, nu au cu ce să discute, nu au un uh, interlocutor, ci doar grupuri, grupulețe și nu există o poziție comună la nivelul opoziției. Deci este foarte important să obținem acest lucru, să ne simțim și noi măcar că discutăm cu, că avem un interlocutor uh, credibil, coerent. Și da, au să ajungă acolo, dar trebuie să-i ajutăm, să-i, să-i sprijinim pe această cale. Rolul Turciei. Vine Turcia, în primul rând, bine, trebuie să recunoaștem un lucru că o țară care are 900 de kilometri de uh, uh, cu prezența Daesh în această zonă și 1,6 milioane de refugiați. E o țară, e vorba de o țară care a avut mult de suferit uh, la nivel de consecințe și se teme de consecințe ulterioare. Iată de ce trebuie să înțelegem îngrijorările acestei țări. În ceea ce privește rolul în, în evenimentele din mas, despre care s-a acoperit în mass media, sper că uh, ca Turcia să cunoască cele două rezoluții, 2178 și 2170, care fac referire la uh, ajutor, la ajutorul oferit uh, grupurilor uh, beligerante sau grupurilor teroriste. Trebuie totuși să ne dau, ne seama că Turcia se, pe Turcia îngrijorează situația venirii refugiaților care ar putea să vină de unde? Din Alep, dacă s-ar prăbuși această regiune, acest oraș. Jucătorii regionali sunt foarte importanți. Când vorbim despre Iran, trebuie să nu uităm că e Păi să nu uităm de, sau, de Arabia Saudită sau de alții jucători importanți la nivel regional care au fost foarte îngrijorați cu privire la situația din Siria și faptul că majoritatea sunnită a fost distrusă de reacția guvernului față de o revoltă care a început pașnic, care după aceea a devenit violentă și care a stârnit o reacție atroce. Și deci asta este situația acum. Creștinii, uh, suniții, alauiții, cum vor uh, coopera? Cum ne în acest lucru? Este singura soluție din această țară, unde ei erau împreună, dar exista o dezechilibru la nivelul comunităților și trebuie să, să ne închipuim acest lucru. De ce să nu ne închipuim? Uitați-vă la Liban, de pildă. Libanul este un mozaic incredibil și are o capacitate incredibilă de, spra- de supraviețuire, în ciuda faptului că există comunități diferite, de la malaiți până la Hezbollah, la maroniți până la Hezbollah, și au găsit până la urmă un mod de conviețuire care funcționează. Nu trebuie să, să subestimăm pe sirieni. Dacă dacă se pune capăt Um, acestor impulsuri de soluționare militară a conflictului la nivel internațional dacă ar găsi o soluție asemenea Libanului, pe care a găsit-o Libanul cu ajutorul ONU și comunității internaționale. Ar fi excelent. Alternativa este haosul în această regiune de la Liban până la Turcia, Iordania și prăbușirea Siriei, multă consecință precum și uh, prezența ISIS pe malurile Mării Mediterane. Acum, asistența o, opoziția a ajuns în mâinile ISIS? Da, cred că da. Prin uh, forță sau prin alte mijloace, pentru că uh, o parte a opoziției a devenit, uh, a trecut la ISIS. Mai ales în anumite regiuni unde o mare parte a armamentului care a fost dat unui grup moderat al opoziției a au ajuns în mâinile ISIS. Dar cele mai multe arme uh, le primește ISIS. Uh, le-au primit în momentul în care au dispărut 8.000 uh, de soldați care și-au abandonat armele pe care le-au preluat luptătorii ISIS. Nu vreau să intru foarte mult în amănunte aici privind uh, cantitățile și finanțele care au provenit din, din uh, cucerirea uh, orașului Mosul. Ce putem să facem cu privirea minorități la creștini, la uiți? Um, am, s-a spus, s-a um, spus că viitorul legitimității oricărui viitor se bazează pe incluziune și dezvoltare. Dacă se fac, se întâmplă aceste două lucruri și, și se vor fi inclus toate, va fi inclusă toată lumea și nu va, lăs, nu, nu va fi lăsat de izbrește nimeni, atunci nu mai, nu mai dăm apă la moară grupurilor teroriste care ar putea folosi această situație în favoarea lor. Una dintre greșelile conferinței de la Bonn cu privire la Afganistan a fost faptul că cei care au pierdut nu au fost prezenți. Paștunii nu au fost reprezentați cu suficient acolo, ceea ce i-a făcut vulnerabil și i-a lăsat pe mâna talibanilor. Talibanii au venit și au spus, nu faceți grijă, avem noi grijă de uh, interesele dumneavoastră, nu ne dorim să se întâmple așa ceva, fiindcă asta înseamnă că uh, le dăm pe tavă, dăm pe tavă grupurilor cum ar fi ISIS și alte posibilitatea de a folosi această situație în favoarea lor. Mi S-a adresat o întrebare foarte sinceră, dar cum pot, cum cred eu că oameni pe care îi respect foarte, după oameni pe care îi respect foarte mult predecesorii mei, pe care consider eu cei mai buni negociatori din care te poți gândi, Kofi Annan, uh, uh, uh, câștigătorul al primului Nobel și Ibrahimi, un maestru în arta negocierilor, iată, mi-au, m-au precedat. Deci mi închipui eu că pot face lucrurile altfel. Bine, eu nu ofer garanții, dar după 43 de ani de experiență ONU în soluționarea conflictelor, pe 21 de conflicte, eu știu clar că ONU nu își poate permite să, să, să nu aibă relevanță și să renunțe. Iar acest lucru a fost cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat la Srebrenica, în Ruanda și nu numai. Dacă spunem pur și simplu că este o misiune imposibilă ceea ce facem și renunțăm, nu ar fi just. Nu știu dacă eu voi eh, influența lucrurile în mod pozitiv, dar voi încerca. În fiecare criză există o șansă, iar în momentul în care mi-am eh, am preluat această funcție și după, cea, după activitatea mea de 43 de ani, să, să știți că aveam motive să mă gândesc că ar fi mai bine să o las mai moale și să mă relaxez. Dar sentimentul pe care l-am avut a fost că uh, acum sosirea Daesh la nivelul priorităților, apariția Daesh la nivelul priorităților, priorităților reprezintă o criză îngrozitoare, dar poate să fie și o șansă pentru noi toți, pentru a ne mobiliza, pentru a, actorii din Siria să-și dea seama că, că luptă un răz, că luptă degeaba și creează un monstru. Și nu, nu cumva asta îngrijorează pe toată lumea, pe Iran, Rusia, și așa mai departe. Acum, Parisul. Ce s-a întâmplat la Paris, acest, acest atrocități, poate să fie o șansă? Să fie o șansă să... Gândiți-vă că ar, ar fi fost uh, înghețat conflictul în Alep. Să zicem că s-ar fi oprit luptele, bombardamentul. Și singura care s-a fi implicat ar fi fost ISIS. Ar fi foarte ușor atunci ca um, coaliția internațională să se concentreze asupra celor care vor să dețină control în această zonă. Dar dacă toată lumea se luptă cu toată lumea, atunci numai Asis va avea câștigat. Așteaptă ca o pasăre de pradă și să aruncă atunci când e momentul cel mai potrivit. Conflictul ar putea să ajungă în Liban? Da. Deja semnalele în acest sens sunt uh, groaznice. Și doar rezistența și creativitatea mediului politic libanez uh, a putut să ține la distanță această amenințare, însă ea există și când discutam cu premierul mi-am dat seama că au existat momente în care aproape s-a întâmplat acest lucru. Până acum nu s-a întâmplat, dar pentru a evita acest lucru avem aceeași soluție și anume soluționarea conflictului din Siria. Pachetul inițiativelor din partea Uniunii Europene va funcționa dacă se găsește o soluție pentru Alep? Da, pentru că avem nevoie de stimulente. Pentru oameni, pentru cetățenii din Alep și nu numai pentru a arăta că dacă, dacă se încetează conflictul, dacă se îngheță conflictul, asta se, va, se poate întâmpla. Iată, la asta puteți să sperați, dar dacă nu se îngheață conflictul din Alep și lucrurile sunt tergiversate, sau dacă se necesită dacă se necesită succes, ar putea să facem lucru în alte locuri. Pentru că oamenii joacă un rol important, au o influență importantă, fiindcă s-au săturat. Uh, pot să-i spună a nu în Alepo că uh, nu, sunte, nu sunteți de acord cu înghețarea conflictului, dar dacă începeți comportamentul numai voi, voi sunteți cei care, care opresc uh, alimentele și medicamentele pe care, de care avem nevoie și nici a nu-și poate permite acest lucru. În concluzie, deci, nu există formula care să rezolve totul. Este o misiune imposibilă, dar trebuie să se facă acest lucru. În Financial Times uh, am citit un articol uh, foarte interesant care spunea că, că uh, care sunt slujbe cele mai periculoase și mai grele din lume. Și slujba mea era pe locul șase. Înainte de prizerul lui Kim Deci este o slujbă grea, dar uh, nu este o misiune imposibilă. Vă mulțumesc. No, quiero darle personalmente <clears throat> las gracias por esto. Mulțumesc personal pentru această prezentare atât de clară. Nu ați lăsat uh, din afară niciun aspect, le-ați răspuns deputaților la toate întrebările. Vă felicit și dintr-un alt motiv. Uh, în această comisie uneori avem dezbateri foarte aprinse, însă de mult nu am avut o astfel de prezentare pozitivă, optimistă, care nu vede lucrurile în alb și negru. Deci vă mulțumesc și vă urez uh, mult succes, vă mulțumesc în toate misiunile dumneavoastră pe care le aveți. Uh, până la 5 jumătate întrerupem ședința. E bun, e bun. Vamos a dar comienzo. Haideți să începem sesiunea noastră. Avem acum o sesiune comună împreună cu Comisia pentru Dezvoltare. La stânga mea e doamna Linda McAvan, președinta Comisiei pentru Dezvoltare și copreședinta reuniunii noastre. Vom începe acest schimb de opinii cu Ian Eliasson, secretar general adjunct al ONU și am deosebită plăcere de a-i ura bun venit domnului Ian Eliasson. Este o problemă cu interpretarea, așteptăm să vă puneți căștile. Me complace dar la bienvenida al señor. Am deosebită plăcere de a-i ura bun venit lui Ian Ellison, secretar general adjunct al ONU. Este o onoare să vă avem alături de noi la Parlamentul European și uh, să discutați cu cele două comisii ale noastre. De asemenea, urăm bun venit domnului Harting, ambasador uh, al UE la ONU. A scala UE și ONU cooperează foarte mult la nivel interinstituțional. Uh, în ultimii ani, cooperarea a sporit, mai ales în ceea ce privește consolidarea păcii și gestionarea crizelor. Aceste comisii parlamentare sunt deosebit de interesate de o cooperare mai uh, largă și mai aprofundată între UE și ONU. Recent, uh, ONU a lansat mai multe inițiative, iar anul 2015 va fi un an hotărător pentru această organizație. Sub conducerea domnului Ramos Horta vor fi revizuite operațiunile de pace, precum și cele de menținere a păcii sau cele politice. Aplicarea rezoluției 1325 privind femeile, pacea și securitatea și, în ultimul rând, agenda pentru dezvoltarea durabilă după 2015 și agenda privind schimbarea climatică. În 2015, 2015 își va profila uh, viitorul. Stimatule, stimate domnule Eliasson, vă mulțumim pentru faptul că ați venit să ne informați în legătură cu aceste provocări și în legătură cu modul în care ONU se pregătește. Ne va fi foarte util să știm ce credeți despre actualul conflict din estul Ucrainei și ce posibile soluții am putea avea pentru a ne stabili politica noastră față de aceste evenimente. Însă, înainte de a vă da cuvântul dumneavoastră, îi dau cuvântul doamnei Linda McKevin, președinta Comisiei pentru Dezvoltare, care împreună cu mine conduce această reuniune. Ha. Mulțumesc foarte mult, mă bucur că putem avea această reuniune comună a fed dv în numele Comisiei pentru Dezvoltarea cărei președinte sunt, aș dori să repet ceea ce a spus uh, vicepreședintele AFET și să vă urez un călduros bun venit astăzi. Subiectele de care vă ocupați dumneavoastră sunt foarte importante nu numai pentru membrii Comisiei de Afaceri Externe, ci și pentru membrii Comisiei pentru Dezvoltare. Am înțeles că și, reprezent... și uh, ambasadorul UE la ONU se află alături de noi. Vă urez și dumneavoastră bun venit. După cum a spus colegul meu, anul 2015 va fi un an foarte important pentru ONU și uh, vor avea loc multe uh, procese pe care și Parlamentul le urmărește îndeaproape. În luna martie va avea loc conferința ONU privind uh, catastrofele și dezastrele naturale, apoi în iulie la Addis Abeba vom avea conferința privind finanțarea pentru dezvoltare și în septembrie summitul ONU privind înlocuirea obiectivelor pentru dezvoltare ale mileniului. Comisia pentru dezvoltare lucrează intens uh, la acest subiect împreună cu colegi de la ONU și în cele din urmă, în decembrie, la Paris, conferința ONU privind schimbările climatice. Iată tot atâtea procese importante care vor stabili cursul următor al politicii pentru dezvoltare. Este de asemenea anul european pentru dezvoltare. Uniunea Europeană a desemnat anul 2015 ca an european pentru dezvoltare. Și ce uh, dorim să spunem este că discutăm despre realizările um, în domeniul dezvoltării și, de asemenea, ne dorim uh, mai multe acțiuni în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Așadar, munca dumneavoastră ca secretar uh, general adjunct de promovare a eforturilor ONU este foarte importantă în ceea ce privește rolul uh, cheie pe care îl joacă ONU și aștept cu nerăbdare să vă ascult. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, doamnă președinte. Sunt foarte onorat să mă aflu la Parlamentul European. Dumneavoastră reprezentați um, poporul european, sunteți reprezentanți direct aleși și de asemenea, sunteți membri într-o organizație care este un actor global foarte important. Aveți un rol foarte important de jucat atât în ceea ce privește uh, pacea și securitatea, dar și dezvoltarea și drepturile omului. Și am să încerc să dezvolt câteva idei și să clarific aceste uh, domenii cu permisiunea dumneavoastră. Astăzi ne aflăm într-o lume în care uh, multilateralismul instituțiilor este pus la încercare. Aș spune mai degrabă chiar că instituțiile naționale sunt puse la încercare și trebuie să ne asigurăm că oferim pentru cetățenii lumii ceea ce este necesar uh, ca pace și ca securitate și ceea ce este necesar la capitolele dezvoltare și drepturile omului. Ce este în joc este credibilitatea instituțiilor create, instituțiile create pentru binele cetățenilor. Eu am totdeauna în buzunar Carta 1. Este a 12-a versiune și uh, cred că merită să ne amintim totdeauna care sunt primele trei cuvinte din această cartă. Și anume, noi, reprezentanții poporului. Noi, slujim poporul și cred că acesta trebuie să fie testul suprem de responsabilitate și trasabilitate. Așadar, fiind dată această schimbare de peisaj atât de drastică în lumea de astăzi, date fiind elementele legate de noua situație geopolitică, explozia tehnologiei de informare și comunicare, rolul sporit al uh, migrației, al uh, urbanizării, din păcate uh, al terorismului, al crimei organizate, ne confruntăm cu provocări imense și cred că și avem responsabilitatea de a oferi rezultate pentru popoarele lumii. Nu e vorba doar de uh, de uh, toate aceste conflicte, e vorba și de rolul femeilor, care este din ce în ce mai puternic. Cred că pentru prima dată în istorie femeile ocupă rolul pe care îl meritau de mult. Acum, trecând la ordinea de zi, am fost uh, președinte al uh, ONU noi am formulat agenda ONU într-un mod care cred eu că ar fi uh, acceptabil pentru, și pentru organismul dumneavoastră. Și anume, pacea nu este posibilă fără dezvoltare, nici dezvoltarea fără pace și nici una dintre acestea fără respectarea drepturilor omului. Acestea sunt părți uh, importante, esențiale ale agendei pentru dezvoltare, și dacă una dintre aceste părți este slabă, toată structura este slăbită și ea. Am mediat criza din Darfur și am văzut pe teren ce înseamnă atunci când um, dezvoltarea este afectată și când uh, încălcările drepturilor omului duc la genocid. Așadar, trebuie să lucrăm în toate aceste trei domenii uh, simultan nu pe rând. Când eram student se spunea, în primul rând uh, există pacea, pe urmă urmează dezvoltarea, pe urmă drepturile omului. Nu este așa, trebuie lucrat în toate trei domeniile simultan. Și există um, o uh, legătură imobilă între aceste trei domenii. Îl văd pe domnul Cucan în sală și mi-amintesc că am discutat despre acest lucru când eram la ONU. Cea mai mare provocare în domeniul păcii și securității este următoarea. Am discutat uh, aici despre Siria, colegul Stefan de Mistura a fost uh, la dumneavoastră și ați vorbit despre aceste lucruri, deci nu vreau să insist. Vreau doar să vă spun că avem de a face cu un fel de infecție în uh, organismul planetei noastre. Acolo a fost distrusă o națiune, cetățenii suferă, fluxul de refugiați subminează securitatea și bunăstarea statelor învecinate mai ales uh, în Liban. Am fost cu o lună în urmă în Liban și o persoană din patru din acea țară este uh, din Siria. Am fost la o școală de lângă Beirut, jumătate din elevii erau sirieni. Presiunile sunt foarte mari asupra sănătății, asupra sistemului școlar, asupra locurilor de muncă. Ați văzut efectele crizei din Siria, în Irak ați văzut dezvoltarea terorismului și uh, extinderea ISIS. Este necesară o rezoluție de la Consiliul de Securitate. Atât domnul Abahimi, cât și Kofi Annan înaintea lui s-au străduit, dar trebuie să recunosc că nu au avut forța necesară pentru a uh, duce treburile la bun sfârșit, cum îmi place mie să spun. Așadar, consecințele umanitare vor fi enorme. O criză uh, de refugiați și o criză umanitară enormă sunt prezente. Pe lângă toate acestea avem și criza din Africa și aș spune că cea mai importantă concluzie pe care aș trage-o eu din criza din Africa este că trebuie să privim aceste crize în context regional. Am mediat criza din Darfur în 2007-2008 și după o lună ca mediator am ajuns la concluzia că nu puteam să lucrez singur sau cel puțin nu puteam să acționez doar în Sudan Trebuia să mă uit și la situația din Libia, Egipt, Eritrea, pentru a um, putea să aduc la masa negocierilor toate părțile implicate și opoziția din Darfur. Dacă vă uitați la situația din Orientul Mijlociu, la cea din Africa, totul trebuie privit în context. Sigur, Siria este un caz, dar um, sunt probleme în Republica Democrată Congo. Există o situație în care doar ONU a extins agenda de la menținerea păcii la mai mult la cadrul politic, adică incluzând și statele vecine, practic s-a ajuns la un proces politic și abia atunci s-au putut face progrese. În acest sector, domnule președinte, cum ați spus și dumneavoastră, um, există o mare umbră și anume problemele puse de criza din Ucraina. Nu vă ascund faptul că atmosfera internațională a fost uh, afectată fantomele războiului rece par să iasă din tenebre, se fac eforturi pentru a limita pagubele, însă o mare stricăciune este lipsa de încredere care se vede și aici în Europa, dar și există și riscul ca această criză să se extindă în alte zone. E nevoie de cooperare între marile puteri pentru situația din Siria, să nu vorbim despre importanța negocierilor 5 plus 1 cu Irakul. Deci nu pot decât să subliniez faptul că în astfel de cazuri trebuie să fim foarte fermi în principiu, trebuie să, fim, să fie clar, trebuie să facem tot ceea ce este necesar ca să nu se ajungă la o escaladare cu consecințe catastrofale. Cea de-a doua dimensiune este foarte interesantă pentru președinta McAvan și e vorba de al doilea pilon. Și aș spune că cel mai important lucru pe care îl facem la ONU în legătură cu al doilea pilon este uh, munca la a doua generație de obiective care trebuie stabilite până la sfârșitul lui septembrie. După cum știți, am avut cele opt uh, obiective de dezvoltare ale mileniului, care și-au slujit scopul, deși uh, va trebui ca eradicarea sărăciei să fie menținută ca obiectiv și în următoarea fază, dar avem uh, multă treabă, inclusiv la capitolul sustenabilitate. Generația aceasta e prima în uh, istoria omenirii care trebuie să se gândească la sănătatea planetei și, de fapt, la viitorul planetei. În viață poți să ai și un plan de rezervă, dar nu ai în niciun caz o planetă de rezervă și cât că trebuie să combinăm munca la eradicarea sărăciei cu sustenabilitatea. Sustenabilitatea trebuie inclusă în tot ceea ce facem. Eu sper să putem instaura statul de drept și să introducem importanța instituțiilor în dezvoltare. Eu vin dintr-o țară, din Suedia, care a fost una din cele mai sărace din uh, Europa, împreună cu celelalte state nordice ne-am transformat în altceva, mult mai prosper, printre altele datorită investițiilor în infrastructură, în educație și în instituții bune. Eu totdeauna mă gândesc că acest lucru este esențial pentru a combate sărăcia și a avea un viitor sustenabil. Trebuie să ne asigurăm că eforturile noastre sunt continue. Așadar, pentru aceste negocieri ne așteaptă multe provocări. Aș spune că principala provocare este să găsim soluții bune pentru a finanța dezvoltarea. Foarte multe din statele din G77, din America Latină, din Africa, spun că există multe planuri de finanțare bune pentru schimbările climatice, dar în ceea ce privește finanțarea dezvoltării nu văd cifre concrete și angajamente concrete. Cred că trebuie să ne confruntăm cu această provocare. Ați spus, doamnă președinte McEvan că va avea loc o conferință în iulie. Atunci vom vedea dacă putem oferi soluții pentru a finanța dezvoltarea. Am putea, de exemplu, să spunem că investițiile în schimbările climatice sunt investiții pentru combaterea sărăciei dacă ne uităm la obiectivele mileniului de dezvoltare, se constată că așa este. Dar e nevoie și de noi soluții de finanțare. Și cred că trebuie să ne uităm și la moduri mai neconvenționale de a finanța dezvoltarea, lăsând la o parte asistența oficială pentru dezvoltare, care sper să fie menținută. Trebuie să ne uităm la fondurile de pensii în sectorul privat, la resurse naționale Trebuie să ne uităm și la uh, fluxurile de finanțare ilicite. Există un grup condus de fostul președinte al uh, Africii de Sud, domnul Mbeki, care tocmai a încheiat un raport cu probe științifice că 50 de miliarde de dolari ies din Africa ilegal în fiecare an. Iată o sursă de finanțare, dacă se poate face ceva în legătură cu aceste, aceste finanțe ilicite. Apoi chestiunea uh, iertării datoriilor, foarte importantă pentru uh, acest subiect. Apoi chestiunea paradisurilor fiscale, care și ea se încadrează într-o abordare mai largă privind finanțarea. Vă prezint toate aceste lucruri pentru că cred că este necesar că acum, de fapt acum e deja târziu, e deja februarie și reuniunea e în iulie. Dacă reuniunea aceea nu va fi un succes, dar nu va fi niciun eșec, vom avea probleme să ne atingem obiectivele până la sfârșitul lui septembrie, aș zice eu, deschis. Cam asta voiam eu să spun în legătură cu dezvoltarea, nu cele din urmă, drepturile omului. În vara lui 2013, secretarul general Ban Ki-moon și cu mine am primit un raport din partea unor colegi care au analizat ultima fază a războiului din Sri Lanka. Și colegii au ajuns la concluzia că ONU a fost uh, vinovată de eșec sistemic. Nu a reușit să detecteze ce se întâmpla, de fapt. Și ne-au cerut să luăm măsuri serioase și cred că facem ceva la modul serios. Am creat un program pe care îl numim Human Rights Upfront, care are obiectivul de a um, punem prin plan drepturile omului la ONU în general. Și trebuie să fim la înălțimea acestor cuvinte, noi, poporul, din Carta ONU. Despre asta este vorba. Și de aceea noi vom acționa acum din timp. Nu vom mai aștepta ca încălcările drepturilor omului să se transforme în atrocități de masă. Ne vom face auzit glasul, vom face mai mult decât am făcut în trecut, vom merge la Consiliul de Securitate al ONU și vom uh, prezenta situații care au potențial de a se transforma în atrocități în masă. Pentru că de fiecare dată spunem uh, niciodată din nou și asta înseamnă că am eșuat iarăși. Să repetăm această formulă e un eșec în sine și nu cred că trebuie să spunem că vom evita astfel de situații pe viitor, dar trebuie să ne dăm seama că încălcările drepturilor omului sunt un prim semn, sunt un prim semn pe teren că trebuie să um, ascultăm, să fim atenți. Și știu că Parlamentul European e foarte implicat în prevenție. Eu vorbesc aici despre acțiuni de prevenție. Uh, durata de viață a unui conflict e cam atâta. Dar Consiliul de Securitate se implică când durata lui de viață e cam atât nu facem suficient în faza de prevenire și nu facem suficient în faza post-conflict. Noi trebuie să lucrăm și pre și post ca să evităm ca post-conflict să devină un nou pre-conflict pentru un alt conflict, așa cum s-a mai întâmplat. Așadar, se vorbește despre reforma ONU, eu asta mi-aș dori să văd, eu cred că trebuie să ne îndreptăm către un program serios de prevenție. Și, pe de altă parte, trebuie să lucrăm și cu dezvoltarea și cu menținerea păcii în același timp și apoi să avem această um, abordare regională, pentru că nu poți să privești izolat un conflict. M-aș opri aici, doamnă președinte, domnule președinte. Mulțumesc mult pentru că mi-ați dat această șansă am o mare admirație pentru munca dumneavoastră și contez pe Parlamentul European și pe Uniunea Europeană ca parteneri pentru menținerea păcii, dar și dezvoltarea și drepturile omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum vom începe uh, dezbaterea. Nu avem prea mult timp, avem destul de multe persoane care vor să intermine, deci maxim două minute pe persoană, vă rog, pentru a nu vă atrage eu atenția. Domnul Plecovic este primul care va lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Eliasson. Îmi amintesc implicarea dumneavoastră în Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Aveți acum responsabilități mult mai globale în calitate de președinte al delegației cu Ucraina, cred că veți înțelege că acesta este subiectul cheie de interes pentru mine și mulți deputați. Am văzut o implicare internațională puternică, dar ONU nu a avut un angajament foarte puternic. De asemenea, acum cu aproape un an în urmă, s-a votat la adunarea generală a ONU cu privire la uh, conflictul din Ucraina, și am văzut că lipsește consensul și voința de a acționa. Ne-ați putea da mai multe detalii? Ce credeți dumneavoastră că ar fi posibil? Uh, în ce direcție s-ar putea concentra implicarea ONU în uh, Ucraina? Pentru că ne așteptăm ca situația să se înrăutățească pe viitor. Avem experiență, cum ați spus și dumneavoastră, și în cazul conflictelor e greu uh, să prevezi ce se va întâmpla și e important să slujim poporul, cum ați spus dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Guerrero Salom. <coughs> Muchas gracias, señor Eliasson. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Eliasson, pentru munca dumneavoastră și vă mulțumesc și pentru pasiunea cu care ne-ați uh, prezentat lucrurile și ne-ați spus că trebuie să facem aceste eforturi pentru poparele care au nevoie de acestea. Aș avea două întrebări. Una se referă la lipsa de finanțare din ultimul timp pentru a face față crizelor umanitare. Știm de asemenea că niciodată n-am avut atât de multe crize umanitare în mod simultan. dispar, se reduc uh, programe alimentare sau programe care oferă locuințe. Deci ar vrea să știu ce mesaj ar trebui să transmitem din partea ONU către statele membre ale Uniunii Europene pentru a-și lua niște angajamente pentru o finanțare suplimentară pentru a face față acestor crize umanitare. Dumneavoastră ați semnalat importanța de a investi în niște instituții bune, corecte. Asta are legătură clar cu reforma din cadrul ONU și eforturile pentru a elabora niște criterii de guvernanță economice, deoarece știți că avem din ce în ce mai multe state eșuate uh, și asta nu face decât să alimenteze sărăcia și uh, excluziunea socială. Vă mulțumesc, doamna Estera Bacea. Întrebări foarte pe scurt. Ce credeți despre manifestația de pe 21 decembrie de la ONU în legătură cu împiedicarea discursurilor care incită la hură pe internet, un mod de a combate terorismul și fanatismul. De asemenea, dumneavoastră spuneți că încălcarea drepturilor omului e primul indiciu că ceva nu e în regulă într-un anumit loc. Ce credeți despre ceea ce se întâmplă în Venezuela? un stat care face parte din Consiliul de Securitate ONU, unde clar există persecuții politice. Parlamentul European a încercat să spună despre acest lucru. De asemenea, armata a primit uh, practic permisiunea de a ataca niște manifestanți pașnici. De asemenea, știm că există și probleme legate de siguranță. Practic, oamenii n-au decât 40 de zile. Doamna Lochbiller. Vă mulțumesc, domnule Eliason. În pregătirea acestei dezbateri am primit un document în care, spuneți, în care se spune că ne puteți spune ce se întâmplă cu actuala punere în practică a rezoluției 1325 a ONU. E o importantă rezoluție, e vorba despre pace, femei și securitate. Ați spus că s-a încheiat un studiu de impact cu concluzii pozitive, însă tot în studiu se spune că ONU e departe de a reuși să pună capăt uh, conflictelor bazate pe diferența între sexe sau problemele legate de femeile strămutate intern sau refugiate. Ne-ați putea da mai multe detalii în legătură cu acest studiu de impact și ne puteți spune dacă aveți nevoie de ajutorul Uniunii Europene pentru o mai bună punere în aplicare. Doamna Gomes. Mă bucur să vă văd, domnule Eliasson. sunteți secretar general adjunct al ONU. Vreau să vă întreb ce se mai întâmplă cu reforma Consiliului de Securitate. Îmi aduc aminte când lucram acolo și unii spuneau că e un uh, grup de lucru care nu se va încheia niciodată. Ministrul de Externe olandez recent a adresat această întrebare. Pe bună dreptate, Uniunea Europeană ar trebui lansa, ar putea lansa acest proces crucial. Siria e exemplu cel mai bun al modului în care acest Consiliu de Securitate a ajuns practic în, într-un impas uh, și a cauzat uh, practic uh, o criză cu niște implicații atât de mari. În al doilea rând, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Trebuie să colaborăm cu Africa în ceea ce privește fluxurile ilegale de, de, de bani. De multe ori acești bani ajung în conturi europene, deci în băncile noastre. Asta se spune și în raportul privind drepturile omului și corupția de anul trecut. Sperăm ca ONU să facă eforturi în acest sens, deoarece atunci când vom analiza implicațiile scandalului uh, din Luxemburg legat de aranjamentele fiscale, deci atunci sper să facem uh, și toate eforturile pentru a colabora cu colegii din țările africane. Și în ultimul rând, în legătură cu abordarea dumneavoastră de a conflictelor și recunoașterea și faptul că ați recunoscut că în Sri Lanka uh, ONU a dat greș și în Libia, în Libia sunt foarte răspunzătoare statele membre UE, însă și ONU. ONU nu a reușit să recunoască importanța structurilor de securitate și faptul că trebuia să se ocupe de asta comunitatea internațională. Deci ne-am uh, prefăcut că nu exista o armată în, în Libia pe când asta exista sau forțe de securitate. Da, problema a fost și la probleme legate și de atitudinea pe care o avem noi, de multe ori europeni, în legătură cu anumiți dictatori africani. Mă gândesc, de exemplu, și la Etiopia, unde e sediul Uniunii Africane, de altfel. Doamna Hautala. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, îi mulțumesc și domnule Eliasson pentru intervenția uh, foarte uh, pasională. Am înțeles că dumneavoastră de asemenea ați făcut tot posibilul pentru a implementa statul de drept în ceea ce privește obiectivele uh, de dezvoltare ale mileniului. Vreau să știu ce s-a întâmplat. Cine sunt cei răi și cei buni în această situație? Statul de drept e fundamental pentru a atinge aceste obiective de dezvoltare durabilă, deoarece multe din problemele pe care le vedem se datorează lipsei statului de drept, lipsei transparenței și a răspunderii. Ne puteți explica mai bine cum putem apăra mai bine statul de drept? Mulțumesc, domnul Stir. Vă mulțumesc, domnule Eliason, pentru ce ne-ați spus. Ați spus cât de importantă este incluziunea pentru dezvoltare. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. În noul cadru de dezvoltare globală avem un obiectiv privind instituții Uh, care să permită o incluziune socială. De asemenea, ne-am dorit un nou cadru universal care să se aplice tuturor, nu doar țărilor cu de dezvoltare, ci tuturor membrilor ONU. Și aici văd eu o problemă, deoarece există unele state UE sau economii în mare creștere economică care dau înapoi în ceea ce privește independența instituțiilor sau calitatea acestora. Dumneavoastră, sunteți foarte experimentat, deci cum putem face față acestei provocări în cadrul ONU? Mulțumim, domnul Panțeri are cuvântul acum. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi aici. Aș vrea să vă cer părerea în legătură cu două observații generale. În primul rând, toate aceste schimbări geopolitice frățează foarte mult procesele economice, sociale, drepturile în general, la nivel mondial și regional. E clar că multe din conflictele și problemele de astăzi sunt urmarea um, faptului că punctele noastre de referință s-au distrus. Până 89 aveam un sistem bipolar. După aceea SUA au avut acea misiune între ghilimele de democratizare, un model care nici el nu mai e în vigoare. Și între timp nu mi se pare că am fi găsit niște soluții alternative. Europa nu reprezintă o alternativă. Nu cred că e nicio sarcină a ONU. Nu știu dacă putem aborda doar la nivel regional toate problemele, fără să ținem cont de dinamica internațională. Deci cum putem reconstrui acești termeni de referință? Cum putem încuraja căutările pentru a avea niște referințe noi? Și în al doilea rând, există o contradicție căreia va trebui să-i facem față. Se spune că drepturile trebuie să spuneați că drepturile trebuie să acompanieze dezvoltarea. Însă multe țări uh, sacrifică pe altarul economiei drepturile. Mă gândesc la două țări din Consiliul de Securitate ONU, China și Rusia, de exemplu. Cum putem aborda cu seriozitate această problemă pentru a fi coerenți în ceea ce privește dezvoltarea și în ceea ce privește tot ce spuneați înainte referitor la drepturi. Domnul președinte, și eu am o întrebare importantă pentru țara mea. E vorba de misiunea MINURSO în Sahara Occidentală. Credeți că la un moment dat se va putea abandona această misiune, se va putea organiza referendumul de autodeterminare pentru a încheia procesul de decolonizare a acestui teritoriu? Îi dau acum cuvântul doamnei Sebaius. Eh, jag hade tänkt ställa frågor om det förebyggande arbete. Mulțumesc. Am o întrebare în legătură cu tot ce se face pentru a uh, împiedica conflictele. Mă bucur că dumneavoastră v-ați referit la faptul că e foarte important să prevenim conflictele. E o muncă esențială, e important să facem asta înainte de izbucnirea unui conflict. De multe ori uităm cât de multe beneficii ne, po- ne pot aduce aceste eforturi de dinaintea conflictului. Vreau să știu dacă acel grup independent la nivel înalt a studiat toate eforturile de frent în finale pentru a interveni în faze și mai uh, premergătoare. Spuneați dumneavoastră că nu avem încă o planetă. Da, și în privința asta trebuie să ne gândim la cum putem preîntâmpina problemele vedem că există o concurență sălbatică în ceea ce privește exploatarea resurselor din zona arctică. Ar trebui să împiedicăm uh, acea bătălie pentru resurse. Dacă nu vom face asta, efectele schimbărilor climatice vor fi și mai drastice. Nu credeți că ar trebui să obținem uh, o zonă de protecție pentru, pentru um, Arctic, pentru zona arctică, așa cum avem și pentru zona antarctică? Vă mulțumesc, domnul Silva Pereira. Obrigado, presidente. Queria saudar o senhor secretário. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule secretar general adjunct. M-a interesat ce ați spus despre finanțarea pentru dezvoltare. Eu sunt raportorul Parlamentului uh, în ceea ce privește finanțarea pentru dezvoltare după 2015 și, uh, domnule secretar general adjunct, uh, ați vorbit despre necesitatea de a avea cifre concrete, promisiuni concrete și soluții bune pentru viitor. Eu voiam să vă întreb următorul lucru. Cum uh, evaluați succesul la conferința de la Addis Abeba? Care sunt aceste bune soluții? Nu mai e mult până la această conferință, va avea loc în luna iunie. M-ar interesa și uh, um, care sunt așteptările dumneavoastră în ceea ce privește contribuția UE la acest proces și, de asemenea, semnalele date pentru uh, din partea celorlalți parteneri, cei mai importanți, principalii donatori de ajutor pentru dezvoltare, pentru a uh, avea realmente un succes uh, la această conferință privind viitorul ajutorului pentru dezvoltare. Uh, În Ultimul rând, domnul Bruckner. Bruckner? Vielen Dank, Herr Eliasson. Mulțumesc. Uns gekommen sind. Mulțumesc, domnule Elia, sunt pentru că ați venit la noi. Aș dori să revin uh, la uh, 10 ani de la rezoluția 325. Uh, 1325, mă scuzați. Ați vorbit despre situația femeilor. Uh, voiam să vă amintesc că în fiecare zi uh, Sute și mii de fetițe tamile din Sri Lanka sunt victima violențelor. Vreau să vă amintesc și de situația femeilor din Egipt, mai ales uh, a creștinelor care sunt abuzate uh, zi de zi și uh, sunt victimele violenței și se abuzează de ele inclusiv financiar. Eh, iar eh, guvernul egiptean pare să tolereze acest lucru sau cel puțin să nu facă nimic, pentru că nu se implică, după cum ați spus și dumneavoastră, și pentru noi e foarte greu să trecem cu vedere această situație. Cum putem să ajutăm? Ce părere aveți? Mulțumesc! Vă mulțumesc, le mulțumesc tuturor colegilor pentru că au respectat timpul. Astfel, domnul Eliasson va putea răspunde liniște la toate întrebările noastre. Aveți cuvântul, domnule Eliasson. Vă mulțumesc foarte mult. Nu voi putea să vă răspund așa cum se cuvine la toate întrebările dumneavoastră importante. Dacă aș face-o, v-aș uh, lipsi de cina din seara asta, deci voi încerca să fiu cât mai subțin și să mă refer la întrebările puse de dumneavoastră. Acum, angajamentele ONU în ceea ce privește criza din Ucraina. Din nefericire, nu suntem atât de implicați pe cât ne-am dorit. Așa cum vorbeam și despre problemele legate de rezoluția Consiliului de Securitate ONU privind Siria. Deși am avut un vot important în adunarea generală, problema legată de eh, integralitatea teritorială și eh, faptul că frontierele sunt inviolabile. Asta avea legătură cu anexarea Crimei. Bineînțeles, eu sunt dispus întotdeauna pentru a face ceva bun. Am vizitat Ucraina în martie, la, într-o etapă crucială din criză, înainte de evenimentele din Crimea, și secretarul general are legătura frecvent cu liderii Rusiei, dar și ai Ucrainei. Suntem mai mult decât dornici de a ne implica. Dacă va fi nevoie, dacă așa ni se va cere din partea celorlalte părți, celor două părți și din partea altor părți importante, suntem dispuși să o facem. Între timp vom acționa în domeniul umanitar, deja avem programe majore în curs și, bineînțeles, vom continua să monitorizăm situația drepturilor omului. Avem contacte de asemenea frecvente cu OSCE-ul la Viena. Să vă spun, această criză ne arată cât de limitată este organizația noastră în anumite situații când nu avem o direcție precisă prin, oferită de o rezoluție a Consiliului de Securitate. Criza umanitară, crizele umanitare ne fac să folosim o mare parte din resursele noastre și ale statelor membre. Vă mulțumesc pentru întrebare și sper că veți putea cere solidaritate și alegătorilor dumneavoastră în circumscripțiile dumneavoastră electorale, deoarece acum se suferă, foarte mulți oameni suferă. Când a fost în decembrie în Liban, programul alimentar mondial nu a mai putut să distribuie rațiuni rații alimentare celor care aveau nevoie. Riscurile sunt permanente, suntem foarte vulnerabili. Am fost coordonator de urgență înainte de Valerie Amos, unul din predecesorii săi, și în acel post mi-aduceam aminte că 70% din, primeam cam 70% din cererile de fonduri. deci dădeam curs la 70% din cerere. Acum am ajuns la 30-40%. Deci dacă reușim să oferim jumătate din ce se cere, e bine în ziua de astăzi. În fine, e nevoie de câteva miliarde de euro. E enorm de mult. Dar în același timp trebuie să facem față cauzelor. Și nu trebuie să ajungem pe terenul lipsit de speranță al asistenței umanitare. Oamenii trebuie să-și recapete viețile. În Darfur avem o operațiune care costă aproape un miliard de dolari doar pentru a menține oamenii în viață. să acești oameni trebuie să se întoarcă la viețile lor, să aibă vieți obișnuite din nou. Trebuie să avem legătura cu reabilitarea, cu reconstrucția. Asta trebuie să facem. De asemenea, nici contribuabilii noștri nu vor putea plăti aceste sume atât de mari. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați arătat în legătură cu uh, bună guvernare, bună administrație a instituțiilor. E un aspect important care are de-a face cu legătura între niște instituții bune, funcționale și stabilitatea. Ați spus pe bună dreptate că o țară foarte slăbi, cu instituții foarte slăbite sau chiar uh, Uh, inexistente, va fi o țară slabă, chiar una eșuată. Și dacă ești o astfel de țară <laughs> eșuată, ești o țară periculoasă, deoarece există pericolul războiului civil și în lumea de astăzi a apariției unor crize regionale. Deci cea mai bună contribuție pe care o poate face acum o țară e să, ai, să aibă grijă de proprii cetățeni, să-i trateze bine și să aibă niște instituții care să le garanteze acestora o viață, un trai decent. Asta nu e bine doar pentru proprii tăi locuitori, ci și pentru securitatea internațională, pentru pacea tuturor. Să vedem lucrurile și într-o altă perspectivă. Eu ar spune că soluțiile internaționale, formulele internaționale pentru schimbări climatice sau migrație, aceste probleme globale, formule internaționale corecte în ziua de astăzi sunt în interesul național al țărilor. Deci soluțiile internaționale corecte la problemele globale cu, treb- cu care trebuie să ne confruntăm sunt în interesul național. Vă puteți imagina cum ar arăta lumea dacă toate parlamentele din lume ar recunoaște acest lucru? Am înlătura această demarcație inutilă și falsă între internațional și național, ceea ce de altfel încercați și ar trebui să încercați să faceți și dumneavoastră în acest for. Acum nu știu prea multe legătură cu discursurile care incită la ură pe internet. Nu cunosc acest domeniu, știu lucrurile doar de la distanță. Însă presupun că asta oglindește dilema clasică a libertății de expresie și a respectului față de culturi, tradiții și faptul că nu trebuie să alimentez reacțiile extremiste. Însă nu voi da mai multe detalii, ar trebui să fiu mai bine pregătit și la fel și privitor la Venezuela. Nu urmăresc îndeaproape situația acestei țări. Venezuela e o țară aleasă în Consiliul de Securitate cu multe voturi și țară prezentată de, a fost prezentată de candidate de țările din America Latină. Însă, așa cum spuneam înainte, nu ne temem să arătăm că drepturile omului sunt încălcate. Din ce în ce mai mult ONU se va exprima în legătură cu acest lucru și Mă bucur că Said Hussein a fost numit în, altul, în alt comisar pentru drepturile omului la Geneva. Știți că el are o atitudine foarte clară și fermă în declarațiile sale și sperăm ca și în continuare Consiliul pentru Drepturile să aibă un rol puternic. Eu am fost la negocieri de privind acest Consiliu și știu cum își pierduse reputația această organizație. Avem raportări special, revizuiri periodice, proceduri specifice și, în sfârșit, acest organ a fost reabilitat. Și sper să se mențină pe această direcție. Referitor la rezoluția 1325, nu-i spune soției că am uitat să vorbesc despre această rezoluție. Îi rog pe prietenii să des să nu o facă. E ceva foarte important pentru noi. E vorba de rolul femeilor în a redobândi pacea. Facem această revizuire nu doar pentru operațiunile de menținere a păcii, care va dura până la începutul uh, verii. Vrem să avem o revizuire a acestei rezoluții. Am ajuns la concluzia că s-au făcut progrese, însă mult prea puține. Eu am fost mediator în șase conflicte niciodată nu am negociat, n-am văzut o femeie la masa negocierilor. Însă întotdeauna am avut femei în dele, uh, delegația mea. Am avut și 20 de femei observatoare la negocierile de la Sirti, în Libia. Unele dintre ele au trebuit să plătească un preț când s-au întors. Sunt atât de mulți de făcut în acest domeniu. Și ca să preiau ce spuneau unii colegi, nu e vorba doar de a fi părtaș la operațiunile de menținere a păcii sau de reclădire a păcii. E vorba și de violența sistematică organizată la adresa femeilor. E o armă de război, practic, folosită aici prin femei. E oribil ce se întâmplă. Parcă există o concurență în a brutaliza conflictele, deci între grupurile extremiste încearcă să se depășească unii pe alții, să se întreacă unii pe alții în ceea ce privește brutalitatea și e ceva intenționat pentru a crea teamă. Aceste grupuri vor ca nouă să ne fie frică, vor ca noi să stăm cu frica în sân și să-i bănuim pe cei din jurul nostru. Asta e intenția lor, să ne dezbine. Și de asemenea, intenția lor e să reducă valorile și frumusețea societăților noastre democratice. Vor ca noi să exagerăm prin reacții și să nu uh, fim societatea pentru care cu toții muncim, presupun. De e o mare provocare ce ne, ceea ce ne așteaptă. Reformarea Consiliului de Securitate. Chiar mă îmi puneți o întrebare delicată. Ca membru al secretariatului mi-e greu să vă pronunț în legătură cu reformarea Consiliului de Securitate. Pot să o fac în calitate de fost ministru de externe <laughs> suedez, însă nu în calitate de membru al acestui Consiliu la ONU. Al secretariatului, mă scuzați. Reforma Consiliului de Securitate e într-adevăr necesară pentru viitorul și pentru legitimitatea sa actuală și viitoare, acest Consiliu de Securitate trebuie să se reformeze, să reprezinte mult mai bine lumea așa cum e astăzi. Cu toții știm acest lucru. În al doilea rând, Consiliul de Securitate, mai mult decât au făcut pe vremea războiului rece, sper să nu revenim la un război rece, deci ar trebui să fie mai mult, mult mai mult, un for de negociere. Dacă ai dreptul de veto, înseamnă că ai primit un dar din partea comunității internaționale. Deci acele cinci națiuni care au drept de veto au practic un cadou, un drept din, un, conferit de celelalte țări. Deci răspunderea trebuie să fie la înălțime. Acele țări trebuie să găsească împreună o soluție. Însă folosirea dreptului de veto înseamnă, practic, că negocierile au eșuat. Asta înseamnă când cineva folosește dreptul de veto. De aceea, Consiliul de Securitate ar trebui să depășească sindromul războiului rece de a, ame- a accepta amenințările cu dreptul de veto ca fiind ceva normal. Nu, ar trebui să le spună acelor țări că sunt obligate să negocieze o formulă și să nu renunțe până nu o găsesc. Dacă îmi permiteți, o glumiță în acest for ales. Aș spune că exemplul Bisericii Catolice, când aleg papii, e un exemplu drept de urmat. Îi închid acolo pe cardinal, în capela Sixtină, și doar când iese fumul alb, uh, știm că au reușit uh, să negocieze și să aleagă un viitor papă. Așa ar trebui să se întâmple și la Consiliul de Securitate 1. fluxurile legale de finanțare între, către, din, dinspre Africa. Vă mulțumesc pentru faptul că sprijiniți uh, munca noastră. E rușinos că 50 de miliarde de euro ies din Africa anual, când noi vorbim despre nevoia de bani pentru a finanța dezvoltarea. Libia, Eh, într-o situație extrem de dificilă acum. Sper, mi-aș fi dorit să facem mai mult. Lucrurile, clar, se pot rătăți și mai mult. Acum au loc niște discuții importante la Geneva cu reprezentantul nostru, Leon, care lucra și cu Uniunea Europeană și sperăm ca diferiții actori să se implice cât mai mult în acest proces politic. Însă problema este enorm de mare, mai ales uh, fiindcă sunt implicate mișcări extremiste cu care e foarte greu de discutat, practic imposibil de discutat. Speram de asemenea ca Uniunea Europeană să-și mențină sprijinul uh, pentru a avea, pentru a institui acea responsabilitate de a proteja, cum s-a votat în uh, decembrie 2005. Noi despre statul de drept și instituții. Statul de drept. Există atât de multe aspecte ale statului de drept. Aș vrea să vă reamintesc că pe 25 septembrie 2012 a avut loc o reuniune importantă la nivel înalt cu 44 de șefi de stat și de guvern, care au stabilit atunci că statul de drept uh, e o parte esențială din agenda de dezvoltare, dar și pentru pace, securitate și, bineînțeles, drepturile omului. Acest document ar trebui reluat și recitit. E vorba, când vorbești de statul de drept, vorbești despre combaterea corupției, despre drepturile femeilor, copiilor, despre o bună justiție. Și un lucru uimitor, nu știu dacă vă puteți închipui, sute de milioane de oameni pe planeta asta nici măcar nu există. Nu își pot dovedi existența. Ce înseamnă asta? Deci nu pot vota, nu își pot înregistra, n-au certificate de naștere, pur și simplu nu există. Asta ține de statul de drept. De aia mi-e greu să înțeleg de ce Uh, acest lucru e perceput ca fiind ceva ce ține de diferența între nord și sud. Nu, e vorba aici de dreptul la existență, la viață. Statul de drept și instituțiile sunt cruciale. Așa cum spuneați și dumneavoastră, instituțiile reprezintă un obiectiv, statul de drept un, și el un obiectiv. Și sper ca statele membre să facă eforturi. Această perspectivă a drepturilor omului trebuie eh, recunoscută. Să nu uităm că drepturile omului sunt și drepturi socioeconomice. Când țări din Asia, Africa și America Latină se gândesc doar la drepturi civile și politice când e vorba de drepturile omului, care sunt importante, să nu uităm că în Declarația Universală a Drepturilor Omului sunt și drepturi socioeconomice, drepturile muncii. Deci să ne luptăm pentru universalitatea acestor drepturi. Suntem, trăim într-o lume unde riscăm într-adevăr să apară niște prăpastii mari între noi. Deci să reamintim caracterul universal al acestor drepturi și faptul că ele se referă și la aspectele socioeconomice. De asemenea, ați pus o întrebare importantă în legătură cu abordările regionale, globale, polare, multipolare. Aș putea vorbi ori despre asta, liniștiți-vă, nu o voi face. Eu cred că avem nevoie de un sistem în care responsabilitățile sunt acceptate la toate nivelurile. Într-o țară, ai nivelul local. Multe țări care au probleme în ziua de astăzi sunt țări care nu acceptă existența unei periferii. Deci sunt țări în care doar centrul are drepturi. Deci minorităților sunt importante. După aia ajungi la nivelul național, după aia la cel regional, respectiv continental, pe care îl reprezentați dumneavoastră aici, și nivelul global. Să înțelegem că acest lucru e valabil mai ales și pentru obiectivele pentru următoarea generație. Aceste obiective trebuie să fie relevante atât la nivel internațional, regional, național, cât și local. Trăim într-o lume în care aceste dimensiuni se întrepătrund. Dacă vrem o lume mai bună, trebuie să ne dăm seama că suntem răspunzători la toate nivelurile. Eu nu-mi doresc ca ONU să fie văzută un fel, ca un fel de guvern mondial. Am speria multe națiuni dacă am face asta. Noi preluăm controlul atunci când ni se cere să facem asta. Noi sperăm să fim un catalizator pentru că alții să acționeze. Când vorbim despre finanțarea dezvoltării, nu putem să facem asta, sigur. Avem nevoie de instituții naționale, de sectorul privat, de Banca Mondială, e nevoie de o mobilizare uh, Uh, enormă pentru finanțare. Deci trebuie definite aceste roluri, clar. Oi, și uite că am ajuns la capătul uh, răspunsurilor. Am fost profesor la Universitatea de la Uppsala, de aia mă întind așa de mult și nu respect regulile, însă cred că am răspuns la toate întrebările. Poate că am lăsat ceva pe din afară. Mă voi apri aici. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Noi trebuie să ne încheiem la timp uh, reuniunile, deoarece mm, interpreții deja lucrează de mult timp în această sală. Sunt obosit. Ascultându-vă, dau seama că am început anul 2015, însă mi se pare că pe picior greșit. Am început cu atentatele de la Paris, vezi, vedem că în Siria, în Siria criza e în curs, avem probleme în Orientul Mijlociu, în Irak, criză în anumite părți din Africa, în Republica Democratică Congo, în Sudan, crize umanitare, ne lipsesc fondurile, mari probleme ne așteaptă. Însă dumneavoastră ne-ați arătat că faceți tot efortul pentru a face față acestor probleme și vorbeați despre legătura între demnitate, uh, viețile oamenilor. Da, discutăm de multe ori despre rezoluție, despre nu știu câte obiective. De fapt, e vorba despre lucrurile de bază prin care oamenii să poată trăi pe această planetă, să aibă niște instituții care să le permită acest lucru și dumneavoastră tocmai asta ne-ați explicat și mă bucur că dumneavoastră sunteți cineva care reprezintă uh, Comitatea Globală uh, la ONU. Deci în numele tuturor colegilor de la DEVE, colegilor prezenți aici, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, vă așteptăm și Sperăm să colaborăm cu alți colegi de la eh, ONU cu care avem o relație de lucru foarte apropiată. Ca să închei, aș vrea să vă spun că avem o reuniune extraordinară a FED pe 9 februarie la 7 după amiază la Strasburg pe 23 februarie. Deci reuniune extraordinară eh, pe 7 februarie. Acum se încheie ședința.